Bonjour tout le monde, nous allons commencer la réunion. Începem reuniunea noastră. Parcurgând ordinea de zi, Avem o schimbare pe care vă propunem în ordinea de zi. Coordonatorii au decis să retragă punctele 7 și 15 de pe ordinea de zi, o inițiativă privind o întrebare orală pentru prevenirea violenței sexuale în țările uh, în curs de dezvoltare. Vom amâna acest subiect. Comisia pentru Drepturile Femeii a redactat deja o întrebare pentru Consiliu și Comisie în legătură cu același subiect pentru plenara din luna noiembrie, cu ocazia Zilei Internaționale a Violenței împotriva femeilor, zi care este fixată pentru 25 noiembrie. Și în legătură cu această inițiativă vom încerca să atragem atenția asupra acestei problematici. Comisia s-a adresat Parlamentului cu o solicitare pentru a extinde dezbaterea pe această temă. Grupurile politice și europarlamentarii sunt încurajați să participe la această dezbatere la reuniunea plenară din noiembrie și să contribuie la o rezoluție care a fost pregătită de către Comisia pentru Drepturile Femeii. Există alte observații în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu, este adoptată ca atare. Avem și aprobarea minutei reuniunii din 19 octombrie. Găsiți în documentele dumneavoastră procesul verbal. Dacă aveți observații în legătură cu uh, acesta, vă rog să informați secretariatul înainte de încheierea reuniunii. Dacă nu vom primi observații, vom considera că procesul verbal este adoptat. Vă amintiți fără îndoială că au avut loc alegeri prezidențiale în Afganistan pe 20 august anul curent și Comisia noastră a decis să-l invite pe reprezentantul special al ONU în Afganistan, domnul Kai Haider, uh, să vină în mijlocul nostru. A confirmat acum că poate veni să aibă un schimb de vederi cu noi și va veni pe 16 noiembrie de la uh, ora 17 la ora 19 și vă, vă vom comunica și sala în care va avea loc această întâlnire. Aș dori de asemenea să salut decizia ONU care a adoptat raportul Gonston. 100 40 de persoane au votat pentru. 18 au fost împotrivă și 44 de abțineri. Israelul a fost uh, invitat să ancheteze gravele încălcări ale dreptului omului în timpul războiului din Gaza de la începutul acestui an. Noi l-am invitat pe domnul Goldstone să vină în mijlocul nostru, el a acceptat și probabil că vom putea să avem o întâlnire cu domnia sa în luna decembrie. Comisia are de făcut anunțuri. Nu este cazul. Am primit o întrebare din partea domnului Berman care se referă la ajutorul acordat Sudanului. Întrebarea a fost distribuită, nu mai dau citire acestei întrebări. Îi voi da cuvântul imediat Comisiei. Domnul Dietmar Chrysler din partea Comisiei va răspunde. Mulțumesc foarte mult. După cum știți, Sudan a decis să nu ratifice acordul revizuit la Cotonou, care uh, era valabil până în, la finele lui eh, iunie anul curent și eh, urmau eh, să fie făcuți pași pentru a implementa instrumentele de ajutorare. Este vorba aici despre relațiile dintre comunitatea europeană și statele ACP și neratificarea acestui tratat înseamnă că Uniunea Europeană nu va putea să implementeze uh, acțiuni de cooperare bilaterală în Sudan. Asta înseamnă de asemenea că nici Comisia nu va putea să, să folosească cei 300 de mii de euro care uh, au fost puși la dispoziție pentru perioada 2008-2013 pentru Sudan. Comisia nu va fi obligată să înceteze toate ajutoarele pentru dezvoltare în Sudan. Există o finanțare în continuare din partea comunității și în anul 2010 și 2011 în baza unor angajamente anterioare. Aceste angajamente nu vor fi afectate de către situația legală cu care ne confruntăm acum. Asta ne va permite să finanțăm proiecte care, și programe care se află în derulare, de pildă în domeniul educației, sănătății, dezarmării, mai ales în partea de sud a Sudanului. Uniunea Europeană, de asemenea, încearcă să găsească modalități de finanțare prin intermediul altor instrumente financiare, inclusiv din cadrul Fondului pentru Stabilitate și al instrumentului european pentru democrație și drepturile omului pentru a susține implementarea acordului uh, amplu uh, de uh, pacificare și de ajutor pentru o transformare democratică a întregului Sudan. Comisia de asemenea va uh, folosi uh, uh, programele din cadrul instrumentului DCI pentru cooperare și dezvoltare în materie umanitară. Spuneam că putem în felul acesta să utilizăm alte instrumente și decizia guvernului sudanez în felul acesta nu va putea să afecteze, din acest punct de vedere, dezvoltarea finanțării. La Bruxelles trebuie să discutăm cum putem evita un colaps al sectoarelor esențiale pentru cetățenii Sudanului, în Final voi spune, Comisia a făcut deja o primă analiză a impactului acestei neratificări de către partea sudaneză și a golurilor pe care le va crea această neimplementare în sectorul dezvoltării rurale, de pildă, sau al educației, pentru că aceste sectoare, dezvoltarea rurală și educația, ar trebui să fie în centrul atenției celor uh, zece state implicate în uh, strategia pentru dezvoltare în această regiune. Analizăm în diversele grupuri de lucru acest subiect. Trebuie să vedem cum alți donatori vor putea să permită o reajustare a programelor de asistență având în vedere noul context. Comisia coordonează aceste demersuri pentru că dorim să ajutăm populația Sudanului, nu putem să ne dezangajăm uh, în, uh, într-o situație atât de critică, pentru că în aprilie 2010 vor avea loc alegeri în Sudan și de asemenea în ianuarie 2011 un referendum privind independența sudului Sudanului. Mulțumesc! Merci beaucoup de, de votre réponse. Nous gardons en mémoire le Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul uh, dumneavoastră. Într-adevăr, cei 300 de milioane de euro care ar puti, fi putut să fie trimiși în ajutorare trebuie să ajungă până la urmă acolo. Mulțumesc! Aș vrea acum să salut pe domnul Filip Maistat, care este președintele Băncii Europene de Investiții și responsabil cu dezvoltarea. Ne bucurăm foarte mult că ați venit aici, în reuniunea noastră de comisie, pentru că noi dorim să vorbim mai ales despre crizele financiare și despre efectele acestei crize asupra țărilor în curs de dezvoltare. Am discutat deja în această comisie despre problema fiscală și despre problema paradisurilor fiscale. După cum se știe, Banca Europeană de Investiție, Banca Băncile de investiții în general ar putea să ajute acest, țările terțe în această criză. Un alt motiv pentru care ne bucurăm de prezența dumneavoastră aici este faptul că Banca Europeană de Investiții s-a supus unui mandat de revizuire în momentul de față, care va duce la o propunere în final pentru rolul pe care îl va juca această bancă în noua procedură de codecizie în care va fi implicat Parlamentul și Consiliul. Vă mulțumesc că veți lua cuvântul și ne bucurăm să vă ascultăm uh, intervenția. Aveți cuvântul acum timp de 20 de minute. Merci, Madame la Présidente, et merci pour votre invitation. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o pentru a începe un nou dialog cu comisia dumneavoastră. Nu este prima dată că am ocazia să și plăcerea să vin la comisia dumneavoastră, dar deja, dacă mi-amintesc, ultima dată când am venit aici a fost Uh, acum câțiva ani, în 2005, unde am avut contacte cu mai mulți uh, deputați din această comisie. Dar este pentru prima dată acum, în, din 2005, când am ocazia să mă întâlnesc cu întreaga comisie. Și cred că această întâlnire vine într-un moment foarte propice. Comisia dumneavoastră va avea cu siguranță un rol important de jucat în discuțiile ulterioare care vor, uh, se vor purta în 2010, mai ales în ceea ce privește mandatele externe ale Băncii Europene de Investiții. Pentru cei care nu cunosc atât de bine Banca Europeană de Investiții, aș dori să vă amintesc că această bancă este Banca Statelor Membre a Uniunii Europene, care a fost creată prin Tratatul de la Roma și care are ca scop, în temeiul tratatului, de a susține financiar obiectivele așa numitei comunități economice europene de la acea vreme și astăzi obiectivele Uniunii Europene. Avem așadar astăzi 27 de acționari în această bancă, cele 27 de state membre și folosim resursele care nu sunt resurse din bugetul Uniunii, ci sunt resurse pe care le sustragem de pe piețele mondiale pentru a finanța proiecte care contribuie la obiectivele Uniunii Europene. În urma crizei, acționarii noștri ne-au cerut uh, să sporim uh, cantitatea și numărul împrumuturilor noastre Cam 50 de miliarde de euro era suma pe care o împrumutam uh, anual înainte și care transforma deja Banca Europeană de Investiții în cel mai important uh, institut financiar. Am sporit această sumă, deci am crescut-o la 60, 75 de miliarde de euro. Trebuie să precizez că din 75 de miliarde, 70 de miliarde sunt prevăzute pentru proiecte în cadrul Uniunii Europene. Deci peste 90% din operațiile de împrumut pe care le efectuează această bancă sunt destinate proiectelor din Uniunea Europeană. Banca Europeană de Investiții nu poate să intervină în afara Uniunii Europene decât în baza unui mandat specific. Aceste mandate trebuie să fie, fie date de către un tratat internațional, fie de o decizie care până acum era o decizie a Consiliului. prin tratat internațional ar putea, de exemplu, să însemne prin tratatul de la Coton, prin acordul de la Cotonou, care este un tratat între statele membre ale Uniunii Europene și țările ACP. Acest acord, de fapt, continuă acordurile de la Iaunde și de la Lome. Deci, acordul de la Cotonou a dat misiune Bancii Europene de Investiții pentru a gestiona facilitatea de, inter- de investiții și uh, să, pentru a susține sectorul uh, privat în țările ACP. Acest mandat vine așadar din acordul respectiv și poate fi considerat într-un anumit fel un mandat de dezvoltare acordat BEI. Pe lângă aceste mandate putem primi și din partea Consiliului mandate pentru acțiuni externe. Consiliul determină care este nivelul maxim de împrumut pe care îl putem acorda unei regiuni, pentru ce fel de proiect și în ce condiții se poate acorda. Și acest lucru variază, bineînțeles, de la o regiune la alta. Nu e vorba neapărat de mandate de dezvoltare, ci e vorba de mandate care contribuie financiar la realizarea unor obiectivi. Ultima decizie a fost luată în decembrie 2006 pentru BEI uh, 2007-2013, pentru această perioadă financiară și aici uh, Consiliul a luat decizii stabilind anumite sume pe care vi le voi aminti acum. BEI poate pe perioada 2007-2013 să împrumute 8 miliarde 700 de milioane, 700 de mii de euro pentru țările care sunt așa zis, în preaderare, e vorba deci de țările candidate și țările din Balcanii de vest. Același uh, aceeași sumă de 8 milioane 700 de, uh, miliarde 700 milioane pentru țările din uh, bazinul mediteranean și pentru vecinii din Est și Rusia, 2 miliarde 800 de mii pentru America Latină, 1 miliard pentru Asia, 900 de milioane pentru Republica Sud-Africană. Iată așadar pragul maxim de împrumut pe care BEI poate să-l acorde pentru proiecte în aceste regiuni numite înainte. În anumite cazuri, Consiliul ne-a stabilit că nu putem să finanțăm decât un anumit tip de investiții din aceste sume. De exemplu, pentru vecinii din Est e vorba numai de patru sectoare pe care putem să le finanțăm. Nu putem, deci, în acest mandat să finanțăm alte sectoare decât acestea. În alte regiuni, mandatul se limitează la proiecte care interesează anumite societăți europene, ceea ce nu se întâmplă, de exemplu, pentru alte regiuni. În orice caz, există o diversitate foarte mare în ceea ce privește termenii de acordare a împrumuturilor. Există însă două elemente noi. În primul rând, în decizia din decembrie 2006, Consiliul a prevăzut o revizuire la jumătatea perioadei care ar fi trebuit să intervină în 2010. Consiliul a decis de asemenea ca această revizuire să fie pregătită de către un grup de experți, așa numiți wise persons, înțelepți, 9 persoane care au fost numite pentru acest scop. Acest grup trebuie să analizeze așadar operațiunile BEI în afara Uniunii Europene și să facă apoi uh, câteva recomandări. Un al doilea element nou este concluzia unei decizii a Curții de Justiție, pentru că Parlamentul a apelat în justiție în recurs împotriva acestei decizii a Consiliului din 2006, Curtea de Justiție, deci a introdus acest recurs considerând că baza legală a acestei decizii nu era corectă și că decizia cu privire la mandatul extern al BEI trebuie să revină nu numai din partea Consiliului, ci și să emaneze din partea Parlamentului. Așadar, Parlamentul a considerat, mai precis, uh, să vorbim nu numai de articolul 180A al tratatului, ci și articolul 179, în măsura în care e vorba de dezvoltare în mandatele externe ale BEI și deci că era vorba de codecizie în acest caz. Și Curtea de Justiție a dat uh, curs acestui apel al Parlamentului, a dat dreptate Parlamentului și deci, într-adevăr, mandatul acesta ar fi trebuit să emane din partea Parlamentului și a Consiliului și nu numai din partea Consiliului, ceea ce a dus la o redefinire a mandatului pentru BEI. În mod uh, provizoriu, Parlamentul European a dorit să renoiască decizia luată de Consiliu, dar a făcut acest lucru doar cu valoare temporară. Deci, în termenul prevăzut, deci cel mai târziu până în octombrie 2011, este nevoie de un acord între Consiliu și Parlament pentru a da o nouă definiție a mandatelor externe ale BEI. Sper că vom avea ocazia să purtăm o discuție mai aprofundată, mai profundă și mai largă despre rolul pe care poate să-l joace BEI în afara granițelor Uniunii Europene. Însă, până atunci, putem să vă spunem ce facem astăzi. în momentul de față, ce putem face cu finanțările în afara Uniunii este să aducem în același timp și un know-how, o expertiză pe care noi avem în Uniunea Europeană și pe care putem să o punem la dispoziția țărilor în curs de dezvoltare. Acest lucru ne-ar permite să aducem, pe de o parte, un know-how tehnic, partenerilor noștri, pentru că noi nu suntem o bancă ca oricare, noi de obicei angajăm uh, ingineri, nu ca în celelalte bănci, uh, normale, să spunem, care au o experiență recunoscută și care ne permit, prin cunoștințele lor, să ne adaptăm nu numai finanțarea, ci și să ducem și un ajutor și sprijin tehnic în uh, regiunile respective și să sporim rentabilitatea economică a proiectelor pe care le finanțăm. Asta se întâmplă în sectoare cum ar fi transportul, energia, apa, iată deci trei domenii în care Banca Europeană de Investiții a dezvoltat deja o expertiză în Uniunea Europeană pe care o poate pune și la dispoziția țărilor în curs de dezvoltare. Un al doilea punct pe care putem să, la care putem contribui în Uniune, în afara Uniunii Europene, este expertiza financiară. Am dezvoltat în decursul timpului instrumente destul de vaste de finanțare și variate uh, instrumente destul de complicate în Uniunea Europeană, pe care putem să le punem de asemenea la dispoziția regiunilor din afara Uniunii Europene care pot să intre sub incidența acestui mandat. Iată așadar, pe scurt, aceasta a fost o panoramă a operațiunilor BEI în afara Uniunii Europene. Am fost întrebat dacă am putea să facem și mai mult uh, decât atât mai ales având în vedere contextul crizei care atinge atât țările în curs de dezvoltare cât și țările dezvoltate. Și nu am putut să răspundem la fel la această întrebare, cum făceam de obicei, pentru că posibilitatea noastră de acțiune în exteriorul Uniunii sunt, este limitată de mandat în cadrul Uniunii Europene, într-adevăr, am sporit numărul uh, împrumuturilor în mai, și am intrat în mai multe domenii care ne-au fost indicate de Consiliu și am trecut de 50 de miliarde la 75 de miliarde, cum spuneam înainte mai ales ținând cont de prioritățile pe care ni le-a definit Consiliul, susținerea pe IMM-urilor, lupta împotriva schimbărilor climatice, prioritatea acordată țărilor care sunt atinse, să spunem, care suferă în urma crizei din punct de vedere al dezvoltării. Așadar, în Uniunea Europeană putem face mai multe, dar în afară nu putem întotdeauna să răspundem la nevoile de finanțare, pentru că, în primul rând, ajungem și la limita pachetelor financiare pe care le-am primit ca mandat din partea Consiliului. Așadar, facem tot posibilul pentru a contribui cum putem la lupta împotriva crizei am, ne-am raliat la mai multe inițiative luate de către instituții financiare internaționale. Vreau să vă dau câteva exemple din acestea. Am decis uh, să participăm, de exemplu, la Microfinance Facility, care a fost uh, inițiată de către filiera Băncii Mondiale (IFC) și KFV, creditul pentru reconstrucție din partea Germaniei, Așadar, aceste două instituții au s-au bucurat și de sprijinul nostru pentru microfinanțare în țările ACP. O altă inițiativă la care am participat de curând este facilitatea pentru infrastructura de criză. Am susținut prin această inițiativă proiecte private de infrastructură, pentru că până la urmă proiectul uh, acesta de infrastructura privată în general a fost cel uh, atins de criză, deci am putut contribui la o inițiativă internațională în acest domeniu și am decis să acordăm un pachet financiar de cofinanțare până la un miliard de euro pentru infrastructurile private. Și în final, acum, tocmai suntem pe cale să decidem o implicarea la Africa Bank Capitalization Fund, care este o inițiativă tot din partea ifc ului uh, și care are ca obiectiv uh, întărirea și susținerea instituțiilor financiare din Africa. Iată deci trei exemple concrete de inițiativă la care am participat în contextul crizei globale. Aș dori să adaug și faptul că în contextul crizei noi dorim să dezvoltăm așa numita mutual reliance, faptul că putem să ne bazăm pe activitățile îndeplinite de către o instituție înaintea noastră. Dacă constatăm, de exemplu, că o altă instituție a dus deja la, bună, la sfârșit anumite proiecte pe care am putea și noi să fim activi, atunci analizăm mai multe condiții din perspectivă de mediu și socială, analizăm și felul în care au fost făcute tranzacțiile în acest uh, domeniu, dar apoi uh, Uh, prin multiplicarea resurselor acestor instituții încercăm să uh, folosim această expertiză. Așadar, considerăm că putem să ne bazăm mai mult pe activitatea pe care a depus-o o altă instituție, deci să creăm acest uh, principiu de încredere reciprocă și așa s-a întâmplat și cu instituțiile pe care le-am numit înainte, dintre care cel german. Uh, Aș vrea, tot în acest spirit de colaborare cu alte instituții, să vă vorbesc de pregătirea conferinței de la Copenhaga. Beiul a fost inițiatorul redactării unei declarații comune a diferitelor instituții care se ocupă de dezvoltare, pe care dorim să-l publicăm înainte de summitul de la Copenhaga pentru a demonstra că băncile multilaterale de dezvoltare ar putea să contribuie uh, ținând la, aceste, la obiectivele summitului de la Copenhaga, ținând cont de principiile pe care este fondat acest uh, summit și ținând cont și de principiile multilaterale de dezvoltare. În final, aș vrea să subliniez că Banca Europeană de Investiții a făcut eforturi pentru a ține cont de principiile de centre de finanțare offshore care a fost indicate de G20. Am revizuit politica noastră pentru că aveam deja o politică pentru offshore financial centers care ne obligau să facem o analiză foarte profundă a situației de fiecare dată când era solicitat un împrumut sau de fiecare dată când un acționar important era um, localizat într-un centru financiar offshore. Am uh, urmat concluziile G20 și a mers un pas mai înainte după concluziile acestui summit. Am uh, considerat că uh, anumite centre offshore care se aflau pe lista gri a OECD-ului uh, trebuie analizate din nou. Bineînțeles că câteodată ne punem întrebări cu privire la anumite țări de ce nu se află pe această listă gri a OCDE-ului. În orice caz, pentru țările care erau pe această listă, am considerat că trebuie, înainte să se aloce împrumutul, uh, să se facă deci o analiză a acestei regiuni și să se schimbe um, viziunea în ceea ce privește jurisdicțiile respective. În orice caz, iată, deci, care este situația în momentul de față. În 2010 mă bucur că vom putea avea o dezbatere cu privire la rolul Băncii Europene de Investiții în afara Uniunii Europene și noi, în momentul de față, așteptăm o clarificare. Dorim să știm dacă sau nu Consiliul și Parlamentul sunt de acord ca BEI să joace un rol important în țările în curs de dezvoltare. Și dacă răspunsul la această întrebare este pozitiv, atunci trebuie să ni se dea mandatul să facem așa ceva, să ni se permită recrutarea personalului necesar pentru a putea, într-adevăr, să lucrăm în optica dezvoltării și, în același timp, să ni se permită um, în același timp acordarea de resurse uh, pentru că uh, și uh, pe bază de concesiune. Pentru că în momentul de față Banca Europeană de Investiții nu poate să-și gestioneze propriile împrumuturi. Suntem obligați să impunem, de exemplu, dobânda de pe piață în ceea ce privește mai multe proiecte din țările în curs de dezvoltare, aceste dobânzi sunt, bineînțeles, mult prea ridicate, deci trebuie să avem anumite dobânzi preferențiale și pentru aceasta avem nevoie, bineînțeles, de subvenții de la un terț, fie că e vorba de bugetul Uniunii Europene, fie că e vorba de bugetele statelor membre. În orice caz, avem nevoie de un acord cu un terț care să contribuie la această finanțare. Așadar, dacă după dezbaterea pe care o veți avea cu Consiliul anul viitor ați trage concluzia că Banca Europeană de Investiții trebuie să joace un rol important de bancă de dezvoltare în anumite regiuni externe față de Uniunea Europeană, noi suntem gata să acceptăm acest rol, dar numai dacă se încheie și un acord cu privire la mijlocele care sunt necesare pentru a putea într-adevăr să-și îndeplinească această misiune. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, spune doamnă președinte. Într-adevăr, foarte important ce am auzit de la dumneavoastră, 5 miliarde de euro este mai mult decât ne poate oferi, uh, decât oferă Banca Africană, decât oferă mai multe bănci americane, deci, într-adevăr, este un lucru foarte important. Vreau să dau cuvântul acum deputaților. Domnul Deva dorește să ia cuvântul. Uh, thank you, Madam Chairman. Can I... Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să le mulțumesc invitațiilor noștri pentru că au participat la această reuniune. Uh, este un moment potrivit. Uh, acum că tratatul a fost uh, în sfârșit uh, aprobat, sunt încântat să văd că cei din pozițiile importante din BEI se gândesc la mai mult ajutor pentru dezvoltare și sunt foarte bucuros să văd că acest lucru se întâmplă dacă Uniunea Europeană este o entitate care exercită putere, care vine mână în mână cu fondurile, noi oferim oamenilor fonduri, nu arme și conflicte, acești, aceste fonduri um, sunt emise ca împrumuturi și nu ca subvenții. împrumuturile către sectorul privat funcționează uh, în mod diferit, pentru că uh, um, companiile respective profită și banii se întorc. S-au făcut multe eforturi în acest sens în trecut. Întrebarea mea ar fi următoarea. Spuneți că dacă Parlamentul se implică în procedura de codecizie, atunci s-ar schimba um, um, balanța din cei 75 de miliarde, mai mult de uh, 5 miliarde pentru dezvoltare și atunci am avea posibilitatea de a um, acorda împrumuturi cu dobânzi preferențiale, astfel încât companiile din țările în curs de uh, dezvoltare să beneficieze de uh, dobânzi preferențiale, pentru că toți, toate fondurile pe care le-am pompat în economia, uh, economiile Uniunii Europene sunt sume care ne îngrijorează Dar acest lucru nu trebuie să vină de defavoarea țărilor în curs de dezvoltare. Mulțumesc. La parole est à monsieur Berman. Dau acum cuvântul domnului Berman. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc pentru scurta, concisa dumneavoastră introducere. Am o întrebare. Eu cred că acum mai mult decât oricând este necesar să creștem accesul țărilor la finanțări. Pentru că mai ales în țările care se află în dificultate financiară și uh, economică, este greu să aibă acces la credite. Cred că Banca Europeană pentru Investiții poate juca aici un rol enorm alături de Banca Mondială, mai ales pentru grupurile care uh, au greu acces la finanțări și există date. Uh, femeile, fermierii, uh, uh persoanele cu handicap sunt asemenea grupuri, se adresează băncii și nu au succes. Eu, în țările în curs de dezvoltare, am întâlnit uh, mulți asemenea indivizi care s-au plâns de faptul că nu au putut să beneficieze de credite. Dar eu cred că este în interesul dezvoltării să le facilităm accesul. Și credem că Europa trebuie să-și asume acest rol. Eu înțeleg, dumneavoastră spuneți că mandatul dumneavoastră practic se extinde. Este nevoie să finanțăm infrastructura, asta este foarte important. În același timp însă garanțiile pentru creditări care trebuie să fie într-un fel în folosul fondurilor, inclusiv pentru grupuri cum sunt cum spuneam, fermierii, femeile, uh, trebuie să poată să devină o realitate. Aici ideile preconcepute nu și-au locul. Misoginismul nu și are locul. Trebuie să acționăm și în acest sens. Și cred că în perioada care urmează ne vom afla în fața unor noi provocări și Comisia noastră, Comisia pentru Bugete, Comisia Econ, trebuie să încerce să amelioreze rolul pe care BEI trebuie să-l joace. Sigur, suma pe care o puneți la dispoziție este mai mare decât ceea ce poate furniza Banca uh, Africană, dar în același timp este infimă față de uh, bugetele cu care operează Europa în fiecare an. Mă întreb dacă îmi puteți oferi date mai precise legate de uh, posibilitățile pe care BI le are, ca eventual într-o altă cooperare uh, cu altă bancă să poată să faciliteze credite și pentru aceste grupuri. Mulțumesc, domnul Gărenț, acum. Mulțumesc, doamna președinte. avem deja au trecut câțiva ani de când Banca Mondială a anulat 15, um, 50 um, de miliarde datorii. Deci așa ceva, o asemenea decizie este posibilă și Având în vedere că fondurile băncii mondiale se constituie din uh, fonduri ale statelor acționare, se creează într-un fel și noi condiționalități. Este nevoie de o mai bună guvernanță, mai bune relații interinstituționale între Banca Mondială și state. De fapt, reglementările sunt mai stricte. În raportul, uh, relația dumneavoastră cu țările în curs de dezvoltare, Avizajați uh, și dumneavoastră modificări uh, de acest tip de condiționalitate mai strictă, așa cum uh, a procedat și Banca Mondială. În ce privește sectorul privat, constatăm că în Africa anumite bănci comerciale nu mai dispun de lichidități Oare într-un asemenea caz vedeți dumneavoastră o nișă, o șansă pentru Banca Europeană de a se implica, de a acorda credite? Aș vrea să știu care este comentariul dumneavoastră în legătură cu următoarea situație. Împrumuturile acordate Africii sunt ă, atât pentru sectorul privat cât și pentru microfinanțare. Dar în cadrul microfinanțării există dobânzi foarte mari. Câteodată sunt dublul sau triplul um, nivelului um, de dobândă pentru întreprinderile europene. Și totuși, întotdeauna nu se analizează situația ca să nu existe obstacole și dificultăți de rambursare. Și, într-adevăr, rambursările în cadrul microfinanțării sunt în proporție de 90%, ceea ce este absolut remarcabil. Întrebarea mea, rugămintea mea este știu ce uh, dobândă veți practica dumneavoastră, pe ce agenție de rating vă bazați pentru a aprecia solvabilitatea țării beneficiare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Domnul Meistat. Mulțumesc, doamna președintă. Domnul Deva a pus o întrebare foarte importantă. Care sunt posibilitățile de a aprecia situația actuală în, ca, în contextul dezbatorilor care vor avea loc și în 2010 între Parlament și Consiliu care vor fi constrângerile bugetare, pentru că este clar că vor exista constrângeri bugetare. Suntem conștienți de faptul că va fi imposibil să obținem o majorare a bugetului european. Știm că uh, într-un fel este insuficient bugetul, dar cunoaștem și realitățile politice și faptul că ar fi imposibil să obținem o majorare. Deci eu vorbesc despre o pachet bugetar uh, constant pe care trebuie să contăm. Noi acționăm în baza unui mandat. Mandatul se bazează inclusiv pe garanții din partea bugetului european. Când Consiliul va decide care este mandatul BI, va fi în același timp o decizie de a acorda o garanție privind bugetul european vis-a-vis -vis de anumite riscuri politice. Aș spune că, de fapt, noi uh, apelăm uh, prea puțin la această garanție, la acest fond de garanție al bugetului european eu cred că dacă se va decide ca mandatul să fie extins, ar trebui poate să revizuim și această garanție uh, bugetară europeană. Având în vedere mandatul propriu-zis, ar fi posibil să creăm facilități de finanțare pentru uh, propriile noastre riscuri. Avem nevoie, din acest punct de vedere, de unanimitate a statelor membre în baza articolului 18 al funcționării BEI. Și există deja câteva exemple pe care pot să vi le dau, patru exemple recente, statele membre au decis să creăm o facilitate pentru un proiect uh, de finanțare în domeniul energiei, de asemenea pentru lupta împotriva schimbărilor climatice și securității uh, aprovizionării cu energie a Uniunii Europene. Este vorba de 3 miliarde de fonduri care sunt disponibile, pentru care noi nu dispunem de o garanție din partea bugetului european ar trebui să fie vorba despre bugete care se uh, bucură de unanimitate în rândul statelor membre pentru ca să fie finanțate de noi. De asemenea, acele facilități de preaderare, este vorba de 5 miliarde 500 de milioane, care complement completează mandatul pentru statele uh, care se află în proces de preaderare uh, și pentru statele vecine. Alt exemplu, facilitatea pentru Mediterana. În două etape, statele membre au acceptat să acorde de, de două ori uh, câte un miliard pentru uh, proiectele noastre în zona Mediteranei, în cadrul acestui risc pe care ni-l asumăm putem găsi facilități analoge pentru partenerii noștri din Est. Deci, prima posibilitate este de a extinde mandatul, inclusiv printr-o extindere bugetară, prin acea sumă care este menită să garanteze demersurile noastre sau asemenea acțiuni ca cele menționate. Dar există și un alt aspect pe care vreau să-l menționez. Posibilitatea de a acorda credite de către Banca Europeană de Investiții și de subsidii, pe de altă parte, care provin fie din bugetul Uniunii Europene, fie din uh, bugetul statelor membre. Pentru că în țările în curs de dezvoltare pentru noi este greu să finanțăm tot felul de, procede, de procese. Unele care uh, prezintă garanții se pot derula, dar noi avem nevoie de putere financiară, avem nevoie de subsidii pentru tot ceea ce poate avea un impact bugetar. Iar acest lucru trebuie să se discute în cadrul Fondului European pentru Dezvoltare. Noi trebuie să avem de asemenea un așa numit trust fund pentru uh, infrastructura din anumite regiuni africane, anumite țări din Africa și aici pot veni și subsidii din acest trust fund. De asemenea, din partea Fondului European pentru Dezvoltare și din contribuții ale statelor membre. Este o formulă care poate să funcționeze și care poate să dea rezultate. Noi putem, deci, să combinăm expertiza noastră tehnică posibilitățile noastre de finanțare, dar expertiză mai ales în domeniul transportului și energiei, cu subsidiile care permit să ajungem la un moment dat la un anume prag de finanțare. Iată că există asemenea posibilități în cadrul constrângerilor bugetare la care trebuie să ne supunem. Întrebarea domnului Berman în ce privește accesul la credite și garanțiile pentru creditare. Cred că pot să răspund și la întrebarea domnului Gărenț privind microfinanțarea, pentru că noi avem un bun exemplu. Am a, uh, a avut o garanție pentru instituții uh, bancare care s-au ocupat de microfinanțarea în Senegal. Eu am participat la o reuniune la Dakar în care s-a discutat despre acordarea de microcredite iar această instituție de microcreditare folosește fondurile care îi sunt furnizate de către Banca Senegaleză, dar noi garantăm uh, pentru uh, Banca Senegaleză. Uh, sigur că uh, dobânzile rămân foarte ridicate. În ce privește suma de 50 de milioane de dolari în cadrul facilității de microfinanțare. Uh, avem o colaborare cu două bănci, inclusiv Creditanstalt din Germania, uh, pentru a ajuta da instituții financiare care au în clipa de față dificultăți în ce privește uh, refinanțarea. Avem ca atare posibilitatea să susținem în continuare acest tip de activitate. În ce privește condiționalitățile mai severe, noi suntem adesea cofinanțatori în colaborare cu alte bănci și bineînțeles că punem la punct condiții în comun o condiționalitate de multe ori este strict legată de fiecare proiect în parte pentru a putea garanta succesul proiectului. Nu ă, spunem a priori care pot fi condițiile indiferent de proiect, ci dorim să stimulăm reușita proiectului care poate implica anumite decizii sectoriale sau economice în funcție de proiectul pe care îl finanțăm. Ați evocat și o problemă de ordin general a băncilor din Africa care dispun de lichidități, dar care ezită să financeze proiecte legale pentru că uneori nu dispun de suficiente posibilități pentru analiza riscului nu au o capacitate suficient de dezvoltată pentru acest tip de analiză, iar ceea ce putem noi face nu este doar să finanțăm, ci să acordăm asistență tehnică pentru ca acele bănci să-și dezvolte sistemul de gestiune a riscului. Mulțumesc. Alte șase persoane sunt înscrise și care doresc să ia cuvântul și noi va trebui să terminăm la ora 16 și 10 pentru că uh, domnul Jacques Diouf nu va dispune decât o jumătate de oră pentru intervenția sa. Deci vă rog să nu vorbiți mai mult de un minut. Primul este domnul Guerrero Salom. Gracias, señora presidenta y presidente del banco. Mulțumesc, doamnă președinte domnule preș- uh, președinte al băncii, al BEI, aș dori să vă ofer niște informații. Um, am niște informații care uh, ne-ați oferit informații și vă mulțumesc pentru acestea. Evident, avem nevoie de mult mai multe eforturi, trebuie să luptăm și împotriva paradisurilor fiscale. Știm că paradisurile fiscale Uh, nu sunt de obicei luate uh, în seamă în bătălia pe care o purtăm. Noi lucrăm, de exemplu, cu Fondul pentru Transparență și De exemplu, în 2007, problema nu era uh, criza financiară, ci structura sistemului. Foarte multe s-au schimbat în mod radical în ultimii ani și aș spunea că dacă putem ajuta BEI să obțină mai multe fonduri pentru a le folosi pentru politicile pentru dezvoltare, asta ar fi foarte bine. Pentru că avem nevoie de mai multe fonduri, de politici mai intense și ajutor susținut pentru uh, țările în curs de dezvoltare. Mulțumesc, doamna Chelar are cuvântul. Thank you. I... Mulțumesc. Am trei întrebări. Prima, pentru că ați um, menționat schimbările climatice și Copenhaga, am citit că în ultimii șapte ani BEI a împrumutat mult mai mulți bani pentru um, proiectele pentru energii reno, renoibile, 6,5 miliarde. De ce v-ați concentrat pe Uh, dezvoltarea acestui tip de uh, surse de energie. În al doilea rând, referitor la utilizarea intermediarilor financiari, atât în interiorul cât și în afara Uniunii. Înțeleg că există o problemă în ceea ce privește informațiile privind utilizarea fondurilor în aceste cazuri, deci o problemă de transparență și mă întrebam cum s-ar putea crește nivelul de transparență, să vedem cum sunt folosiți acești bani de către uh, intermediarii financiari. În al treilea rând, referitor la de fiscale, am înțeles că a existat o problemă în trecut, dar acum se iau măsuri pentru a fi uh, rezolvată. Cum uh, se face acest uh, lucru? Credeți că politicile folosite în acest moment sunt uh, uh, îndeajuns sau avem nevoie de politici suplimentare? Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi succint pentru că deja s-a răspuns la întrebările pe care doream să le mm, pun. Aș dori să fac câteva comentarii. Aș dori să subliniez faptul că investițiile nu se referă doar la uh, profitul pe capital, ci și pe beneficii pe termen lung, printre care stabilitatea, creșterea pe termen lung și dezvoltarea. Sunt sigur că BI uh, este de acord cu acest lucru și, de asemenea, cu faptul că cu acordarea de uh, dobânzi preferențiale pentru anumiți, uh, anumite companii, anumite, anumiți beneficiari, pentru ca și, și aceștia să aibă acces la fonduri. De exemplu, China nu are niciun fel de ezitări atunci când vine vorba să împrumute sume foarte mari și efectele se, pe termen lung se văd. Avem uh, legislație, avem tratate și sancțiuni pe care le aplicăm. Și avem și această soft power. În final, există un rol pentru BEI în ceea ce privește domeniul asigurărilor vorba de țări sau uh, instituții care ar, sau um, persoane individuale care doresc să-și asigură, să zicem, recoltele. Poate uh, aș putea să vă încurajez ca în toate acțiunile dumneavoastră să vă amintesc că noi ne amintim de diversitatea formulelor de împrumut și varietatea uh, anumitor proiecte care poate nu sunt viabile financiar pe termen scurt, dar atunci când vine vorba de dezvoltare pe termen lung sunt cu siguranță viabile. Mulțumesc. Zimmer. Are cuvântul doamna Zimar, vă rog. Mulțumesc, domnule Maestat, pentru faptul că ați venit la începutul de mandat al Parlamentului din nou la noi în comisie pentru a discuta despre activitatea BEI. Pe mine m-ar interesa cel mai mult în ce măsură de la ultima noastră discuție s-au văzut evoluții concrete de la ultima discuție pe care am avut-o aici în comisie. Mai ales m-ar interesa să văd care este părerea dumneavoastră cu privire la succesul pe care l-ați înregistrat, la implicarea partenerilor, la evaluarea incipientă a proiectelor, mai ales în ceea ce privește evaluarea impactului la acordarea de credite pentru proiecte în domeniul ecologic, social, ocupațional, drepturile femeilor și așa mai departe în diferitele regiuni. În ce măsură ați reușit acest lucru și extinderea acestei posibilități pe care le aveați și în ce măsură structurile BEI ați putut, au putut fi întărite mai ales în regiunile africane, de exemplu. Știu că s-a adus o critică la un moment dat atunci când am vorbit, pentru că noi aveam senzația că beiul este în continuare mult prea slab în ceea ce privește răspândirea personalului în țările în curs de dezvoltare și în anumite regiuni. Pe mine m-ar interesa care sunt așteptările pe care le aveți dumneavoastră față de Parlamentul European și mai ales față de Comisia noastră în legătură cu implicarea noastră după intrarea în vigoare a deciziei prin care Parlamentul trebuie să fie mai implicat. Care sunt domeniile pe care dumneavoastră ni le-ați oferit spre colaborare mai intensă, în care am putea să ne aducem contribuția? Mă gândesc, de exemplu, la folosirea serviciului de selecție a personalului sau la o formă de transparență pe care am putea să o punem pe picioare împreună. Deci, așa cum și noi avem așteptări la dumneavoastră, cu siguranță și dumneavoastră aveți așteptări față de noi. Deci ne-ar interesa dacă ați putea să ne spuneți care ar fi părerea dumneavoastră pe acest temă, această temă. Și ultimul comentariu, pentru că domnul Cashman mi-a dat, mi-a ridicat mingea la fileu într-un fel, și anume faptul că în legătură cu acțiunile, acțiunile Chinei, de a, disponibilitatea acesteia de a acorda credite mult mai repede, uh, Acum câtva timp, nu prea mult, ați afirmat că regretați că nu putem acorda împrumuturi ca și chinezii și credite. Atunci, cel puțin, ați vorbit și de faptul că există aspecte de sociale și ocupaționale care ar putea să aibă prioritate atunci când am schimbat această politică. Sunteți în continuare de această părere sau, indiferent de ce face China, sunteți de părere că noi, Uniunea Europeană și dumneavoastră, Bei, am putea să ne implicăm la fel pentru aceste valori, cum o fac și alte continente. Mulțumesc. Care cuvântul doamna de Kaiser? Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Maestat. Mă bucur să aud că Banca Europeană de Investiții ar putea să devină un instrument de dezvoltare mult mai complex. M-ar bucura foarte mult să se întâmple acest lucru. Însă aș dori să vă pun o întrebare în legătură cu ce ați menționat pe scurt, și anume decizia Consiliului care ar permite anumite împrumuturi în regiunea mediterană. Ați putea să-mi spuneți, vă rog, dacă aceste împrumuturi erau cele despre care am mai auzit vorbindu-se, dar pe care nu le-am auzit confirmate în legătură cu Israelul și dacă acestea sunt împrumuturile de care vorbiți, care este valoarea lor și când ar, au fost, când s-a dat acordul pentru acesta. Mulțumesc! Mulțumesc și în final voi pune și eu o întrebare în finalul acestei runde. Aș vrea să ne spuneți care este produsul net bancar al BEI în uh, medie pe ultimii 5 ani, pe de-o parte, și în al doilea rând, fiind că lucrați cu listele OCDE și a, ați spus că folosiți aceste liste după G20, aceasta nu împiedică întreprinderile pe care le finanțați să își folosească avantajele fiscale în continuare. Aveți, deci, în vedere să urmăriți nu numai implementarea unui, uh, trecerea unei țări pe lista gri a unei, și a unei întreprindere și în același timp urmăriți și uh, avantajele fiscale pe care acestea le de care îi beneficiază după aceea, deci faceți un rating țară pe țară, după țară, pentru a vedea dacă, de exemplu, țările respective înregistrează și întreprinderile înregistrează un beneficiu în insula Moris și nu în țara respectivă. Aveți eh, cuvântul timp de 5 minute să răspundeți. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vă răspund eh, în stil telegrafic, dacă îmi permiteți. Întâi voi răspunde membrilor comisiei, dar bineînțeles că rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru a vă dea informații suplimentare dacă este nevoie. Mulțumesc domnului Guerrero Salom pentru susținerea pe care mi-a arătat-o. Doamnei Keller, aș vrea să-i spun că hotărârea Consiliului de Administrație a fost următoarea. 20% din capacitatea de electricitate pe care o finanțăm trebuie să fie minim 20, deci bazată pe energiile regenerabile. Suntem gata să vă dăm așadar um, cifrele concrete, dar avem o regulă de minim 20% pentru regenerabile. În ceea ce privește susținerea IMM-urilor, uh, Noile contracte pe care le propunem din 2008 pot asigura această transparență mult mai bine decât era cazul înainte. În noile contracte există o angaja, un angajament scris al băncii intermediare cu privire la minimul suplimentar pe care trebuie să îl transfere întreprinderii beneficiare, fie în, sub formă de dobândă, fie sub formă de maturitate a acestei împrumut, acestui împrumut și, de asemenea, acest banca respectivă trebuie să informeze întreprinderea cu privire la avantajul pe care aceasta îl are de la intervenția BEI. Asta se poate face sub mai multe forme. De exemplu, o bancă uh, britanică poate să dea un cec întreprinderii mici care reprezintă o um, ajutor financiar din partea BEI, de fapt, sau o altă întreprindere mediatoare din Franța poate să trimită o scrisoare pentru a informa acest lucru. În orice caz, BEI-ul cere o informare transparentă cu privire la Um, ajutorarea din partea BEI. Și de asemenea, BEI are posibilitatea de a audita banca intermediară pentru a vedea dacă condițiile acesteia ale BEI sunt uh, respectate sau nu. În legătură cu paradisurile fiscale, v-am spus că am revizuit politica noastră după deciziile luate la G20. Aș spune de asemenea că am făcut un pas înainte față de celelalte instituții financiare internaționale, pentru că unele consideră chiar că am mers prea departe, cerând uh, o relocalizare în altă jurisdicție decât a noastră înainte de acordarea împrumutului. Deci, lista OCDE este utilă pentru noi. Bineînțeles că nu noi trebuie să întocmim lista paradisurilor fiscale, dar Uniunea Europeană ar putea să ia inițiativa uh, de a întocmi o listă mai completă decât cea pe care o are OCDE-ul în momentul de față pentru a vedea care sunt paradisurile fiscale. Am notat uh, remarcile domnului Cashman. Aveți dreptate să subliniați că trebuie să lucrăm pe termen lung împreună. În ceea ce privește asigurarea, nu pot să vă răspund pentru că depășește statutul nostru. Nu vreau să mă amestec în activitatea asiguratorilor. Doamna uh, Zimmer a pus o întrebare cu privire la împrumuturile acordate de, de către băncile chineze. Acesta este un fenomen extrem de popular în momentul de față în Africa. Avem mai multe cazuri de proiecte la care lucrasem mai mult timp, timp de mai mulți ani, care la ultima secundă au înlocuit beiul cu bănci chineze, care bineînțeles că au dat împrumuturile la condiții mult mai laxe. În continuare însă consider că dacă vrem să ne îndeplinim misiunea, trebuie să continuăm în ciuda acestor evenimente, cerând în continuare și condiții de mediu și sociale. Pentru că altfel nu facem decât să devenim o bancă ca toate celelalte, dar noi suntem Banca Uniunii Europene și trebuie să apărăm prin activitatea noastră valorile europene, deci eu sunt pentru menținerea condiționalității foarte stricte, mai ales în ceea ce privește respectarea normelor sociale și de mediu, chiar dacă în anumite cazuri și proiecte anumite guverne decid să aibă tranzacții mai degrabă cu alte bănci chineze, de exemplu. Doamna Zimmer aș spune de asemenea că există un domeniu în care am făcut progrese de la ultima noastră discuție. E vorba de analiza proiectelor în ceea ce privește impactul pe mediu și impactul social al acestor proiecte, pentru că am dezvoltat o nouă metodologie care se cheamă SIAF, um, un proiect care vizează evaluarea impactului pe mediu și social și ne-am inspirat din cele mai bune practici în uh, curs în momentul de față. Cred că această metodologie este mult mai completă și ne permit să facem o analiză mai dezvoltată. Bineînțeles că mai avem lucruri de făcut, mai sunt progrese de înregistrat, dar cred că față de acum câțiva ani când am mai purtat o discuție pe această temă s-au făcut progrese considerabile în legătură cu personalul. Este evident că pentru a-ți îndeplini bine o sarcină de finanțare a unui proiect într-o țară în curs de dezvoltare, e nevoie de mult mai mult personal decât ce avem noi. Pentru ca să vă dau câteva cifre, deci noi împrumutăm 75 de miliarde pe an, dar 5 miliarde sunt numai în afara Uniunii Europene. Așadar, mai puțin de 10%. Dar, în ceea ce privește personalul, când vorbesc de personal care lucrează la fața locului, este, proporția este de două treimi la o treime. Așadar, avem deja mult mai mult personal proporțional vorbind pentru operațiunile în afara Uniunii decât pentru acțiunile din Uniune. Dar, în continuare, nu este suficient. Sunt primul care recunoaște acest lucru. În continuare, suntem deficitari în ceea ce privește personalul care se ocupă de monitorizare. Am făcut, după cum ziceam, progrese adevărate în analiza exante a proiectelor, dar cred că mai avem în continuare proiecte, proie, progrese de făcut în monitorizarea proiectelor pentru a verifica, de exemplu, respectarea tuturor condițiilor legate de proiectele respective. Unul din mijloacele prin care se poate face acest lucru este prin birourile noastre externe. Deci, doamnă Zimmer ați, a făcut aluzie la aceste birouri. În momentul de față avem mai multe birouri ca înainte și intenția este să multiplicăm aceste birouri, bineînțeles, în limita bugetului pe care o avem în momentul de față și pe care, care va fi acordată în continuare băncii pentru a dezvolta aceste birouri. Și în final, dacă îmi permiteți, doamnă președinte, un ultim minut ca să-i răspund domnului vicepreședinte care este prezent în sală și care se ocupă mai ales la, de problema mediteraneană, să-i dea dumnealui un răspuns doamnei de Kaiser. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că îmi dați ocazia să vă spun că în Mediterana avem 1,5 de miliarde de euro pe care îi împrumutăm și din 1,5 miliarde de euro care ne transformă în cel mai important bancher în această regiune, mai puțin de 200 de milioane merg către regiunea Israel. Această prezență a noastră în Israel ar putea să ne permită pentru următoarele două operațiuni să putem avea operațiuni comune israelo-palestiniene pentru prima dată, în, de exemplu, în domeniul electricității și în domeniul proiectelor cu privire la riscul de capital, pentru că ambele părți, și Israelul și Palestina, lucrează cu noi. Mulțumesc, doamnă președinte. Ultima întrebare la care nu am răspuns. Profitul nostru anual este cam 1 miliard 500 de milioane și trebuie să înregistrăm un profit considerabil pentru două, din cauza două motive. Și anume că trebuie să ne sporim capitalul. În statutul nostru, statutul nostru se prevede că uh, suma Uh, împrumuturilor acordate anual nu poate să depășească 250% din uh, profitul pe care îl facem anual. Așadar, acum în criză ne apropiem mult mai repede de acest uh, plafon, deci trebuie, bineînțeles, deci ca statele membre care sunt acționarii să sporească, să mărească capitalul cu care contribuie la această bancă dar acest lucru înseamnă că ar costa ceva bugetele statelor membre, augmentarea posibilităților noastre. S-a spus mai devreme că trebuie să se contribuie, iar eu eram de părere că nu se poate să cerem din partea statelor membre mai mult decât un euro. Asta înseamnă că ar trebui să ne constituim noi rezerve care să fie suficiente pentru a asigura uh, profitul care să fie parte în continuare proporțională cu împrumuturile pe care le acordăm. În orice caz, statele membre din băncile din statele membre trebuie să ia riscuri proporționale sau de aceasta înseamnă că băncile comerciale să nu finanțeze fără ca noi să putem să ne dăm acordul și în același timp trebuie ca și ele să aibă rezerve, așa cum am spus-o și despre banca noastră. Deci din aceste două motive, într-adevăr, trebuie să avem un profit uh, important care este în momentul de față de un miliard și jumătate de euro. În ceea ce privește ultima dumneavoastră întrebare, trebuie să ne uităm la un exemplu concret. În anumite cazuri pe care le-am auzit și văzut, mi, mi s-a atras atenția asupra lor, nu părea să fie cazul ca finanțarea BEI să fi diminuat resursele care veneau, uh, care erau destinate statului în care se desfășura proiectul respectiv. Pentru a atrage investiții străine, anumite state, mai ales din Africa, acordă facilități fiscale importante. Fie că este de bine sau nu, aceasta rămâne de văzut, dar este o alegere a fiecărui stat în anumite țări putem considera că lucrul acesta este foarte generos. Câteodată am reacționat mai ales în ceea ce privea contractele de concesiune, unde, de exemplu, noi am refuzat să participăm la așa o facilitate. În proiectele miniere, de exemplu, noi nu finanțăm decât 15% a totalului de cereri care ni sunt adresate. În anumite cazuri chiar am refuzat finanțarea pentru că ni s-a părut că acel contract de concesiune era absolut mult prea lax că statul în care se refera, în care era localizată mina respectivă făcea un profit mult prea mic față de firma care i se dăduse în concesiune acest proiect. În ceea ce privește însă facilitățile fiscale, aici, bineînțeles, ne aflăm în suveranitatea fiecărui stat membru care decide acest lucru, chiar dacă noi câteodată considerăm că unele state sunt prea generoase. Mulțumesc! Dorește Comisia să ia cuvântul? Nu. În cazul acesta, noi vom putea să continuăm să parcurgem ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Maestat, pentru disponibilitatea dumneavoastră, pentru claritatea expunerii. Mulțumesc!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 director general al, FV, al FAO, care a venit în comisia noastră pentru a discuta efectele crizelor financiare asupra țărilor în curs de dezvoltare și vă mulțumim că v-ați făcut timp jumătate de oră să veniți în comisia noastră, pentru că e vorba doar de jumătate de oră, vă dau imediat cuvântul. Doamnelor și domnilor, pentru mine este o mare onoare și un privilegiu să mă adresez astăzi comisiei dumneavoastră. Și vă mulțumesc tuturor pentru amabila invitație pe care mi-ați adresat-o. Economia țărilor din lumea întreagă în clipa de față se află într-o încetinire, chiar într-o recesiune iar țările cele mai sărace uh, sunt din uh, nefericire cele mai afectate. În 2009, peste un milion, miliard de persoane, deci o cincea parte a populației mondiale suferă de foame. Sunt cu 105 milioane mai mult decât anul trecut. Criza alimentară a fost creată printr-o creștere a prețurilor la alimentele de bază în ciuda ă, unei decizii a Curții Instituționale de anul trecut, prețurile la alimentele de bază rămân foarte ridicate în, pe piețele interne ale țărilor în curs de dezvoltare. Sunt cu aproximativ 20% mai mari în termeni reali decât înainte de criză, în anul 2006 fermierii au fost practic penalizați prin uh, creșterea prețurilor. 167% uh, la au crescut prețurile pentru îngrășăminte, de asemenea prețurile pentru semințe, pentru hrana animalelor. Și uh, bineînțeles că aceste creșteri de prețuri au fost legate de prețurile carburanților. Criza economică atinge întreaga planetă simultan, practic. Și în, într-o asemenea situație, țările nu pot să apeleze la instrumentele obișnuite, ca devalorizarea monetară, de pildă, pentru a lupta împotriva crizei. Conform femeii, investițiile străine directe au uh, scăzut cu 32% în 2009 transferurile de fonduri uh, din partea lucrătorilor imigranți, care uh, de asemenea au scăzut cu 5 până la 8% în 2009 față de 2008. În cele peste 100 de state cele mai uh, sărace, ca atare, nivelul de trai a scăzut cu 25%. Volumul schimburilor internaționale de asemenea a scăzut cu 5 până la 9%, iar prețurile produselor exportate de către țările în curs de dezvoltare ar putea să scadă cu 15 până la 25% la nivelul anului 2009. Gospodăriile sărace consumă alimente mai puțin nutritive, și uh, renunță de multe ori la uh, îngrijirea sănătății și la educație. Factorii structurali care au fost uh, la originea crizei alimentare în perioada 2007-2008 încă există. Productivitatea agricolă în țările curs, în curs de dezvoltare este slabă. Cursul demografic este ridicat. Din nefericire, există o serie întreagă de probleme majore în toate aceste țări. Situația actuală a siguranței alimentare este rezultatul neglijenței vis-a-vis -vis de agricultura din țările în curs de dezvoltare și a investițiilor insuficiente în această în acest sector, care este principalul mijloc de uh, subvenție de trai uh, pentru uh, populațiile sărace. În investițiile în agricultură au scăzut până la 3,4 miliarde de dolari în 2004. În 2004 am avut 85% finanțări mai uh, mici pentru agricultură și uh, ajutorul pentru dezvoltare a scăzut de asemenea de la 3,6 la 5 la 100. Trebuie să crească investițiile în agricultură. Trebuie să îmbunătățim infrastructura în aceste țări, în mod special. Sursele de apă trebuie să fie îmbunătățite, drenajul, capacitatea de stocare a alimentelor. Serviciile de microcredite trebuie să fie îmbunătățite. Activitatea portoară este importantă. 44 de miliarde de dolari ar fi necesari uh, pentru uh, investiții și dezvoltare în uh, favoarea micilor producători. Această sumă este mică în raport cu 365 de miliarde de dolari care au fost puși la dispoziție în de către Statele Unite uh, pentru uh, OECD sau uh, pe care Statele Unite de asemenea le, le folosesc pentru înarmare. Agricultura trebuie să revină pe agenda internațională. Inițiativa privind securitatea alimentară a fost discutată anul trecut la Aquila și s-a pus accent pe dezvoltarea agricolă pe termen mediu și lung în favoarea micilor fermieri. Angajamentele care au fost luate cu acea ocazie erau de a mobiliza 20 de miliarde de dolari pe o perioadă de 3 ani pentru agricultură și securitatea alimentară. Este un demers încurajator pentru a putea interveni concret și rapid pentru îmbunătățirea situației. Eu de-a lungul multor ani am pledat fără prea mari rezultate, pentru investiții în favoarea fermierilor din țările sărace, pentru a găsi o soluție durabilă problemei siguranței alimentare. Și sunt bucuros că astăzi um, statele G8 aderă la această abordare. Trebuie să se îmbunătățească guvernanța în domeniul securității alimentare pe plan mondial. Reforma, ă, așa cum a fost adoptată prin consens în cadrul FAO, urmează să ă, eficientizeze activitatea organizației noastre. În la reuniunea eh, la nivel înalt a șefilor de stat și de guvern privind siguranța alimentară, care urmează să aibă loc, cred că se va ajunge la un consens eh, pentru eliminarea foametei în lume. Statele din America Latină și din zona Caraibelor eh, doresc să ajungă la acest obiectiv până în 2025. Este însă important ca această bună guvernanță în domeniul siguranței alimentare să se manifeste pretutindeni în lume. FAO a desfășurat activități în, împotriva creșterii prețurilor la alimente. În decembrie 2007 a fost lansat un asemenea apel pentru a ajuta statele sărace ca să aibă acces la tehnicile moderne alimentare. Organizația a mobilizat peste 400 de milioane de dolari uh, din resursele proprii și din fonduri fiduciare, iar uh, suma cea mai mare provenit din partea Statelor Unite, Uniunii Europene, în cadrul facilităților alimentare. Ele au constituit un element determinant pentru succesul acestei inițiative. Aș dori să exprim profunda mea gratitudine Comisiei, Parlamentului European, statelor membre pentru generozitatea lor. Uniunea Europeană, de altfel, este un partener foarte important al FAO pentru asistență tehnică și financiară care a fost acordată țărilor în curs de dezvoltare în domeniul agriculturii și dezvoltării. Uniunea Europeană este primul partener al FAO cu o contribuție în anul 2009 de 299 de milioane de dolari din resurse extrabugetare ale organizației. În felul acesta, FAO va, se va strădui de asemenea să își dezvolte strânsa colaborare cu Uniunea și instituțiile europene. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule director general. Cum, din păcate, dispunem de puțin timp, propun ca fiecare grup politic să nu vă adreseze decât o singură întrebare, pentru că ca domnul director general să aibă ocazia să răspundă. Vă rog să vă consultați între dumneavoastră. Aș începe cu domnul Gărenț, pentru că este singurul reprezentant al grupului său politic aici. Deci aveți cuvântul, domnule Gărenț. Dacă n-aș fi fost în reuniune, cred că ați fi câștigat timp, doamnă președinte. Am o întrebare pentru directorul general FAO cu privire la felul în care dumneavoastră aveți o influență asupra guvernanței alimentare. Am discutat cu Pascal Lamy acum câțiva ani pentru ca să aflăm dacă trebuie să optăm pentru varianta prețurilor alimentare crescute sau prețurile scăzute la alimente. Pentru că în același timp producția prea mare descurajează agricultorii din cauza prețurilor, însă niciodată nu s-a dat răspunsul la nivelul guvernanței mondiale. Dar mi-a spus că nu OMC-ul este cel care face presiune asupra prețurilor, ci mai degrabă Banca Mondială. Deci, există o sumă de actori care influențează guvernanța mondială. Întrebarea este, în acest uh, context, care este rolul FAO în aceste consultări? de exemplu, Comitetul de Acompaniere al Negocierilor Comerciale. Știu că Fondul Monetar Internațional este membru în acest comitet de susținere. Pe de altă parte, Banca Mondială are și ea un rol important, dar care este rolul FAO? Aceasta este întrebarea mea. Domnul Berman are cuvântul acum. În numele grupului socialist, concertation. După o concertare profundă și solidară în același timp. Vreau să vă întreb, domnule Diuf, dacă aveți impresia că după criza alimentară asistăm acum la o schimbare radicală de tendințe care este investiția în agricultură, în spațiul rural în țările în curs de dezvoltare. Dumneavoastră, predecesorii dumneavoastră, Banca Mondială și alți actori importanți au vorbit despre necesitatea de a finanța agricultura din uh, propria producție a țărilor în curs de dezvoltare, deci o autosuficiență a acestor țări, uh, ne putem, putem spune că suntem, ne confruntăm acum cu o schimbare a acestei tendințe și putem spune de asemenea că statele membre ale Uniunii Europene își uh, țin promisiunile? Mă refer la promisiunile financiare. Mulțumesc. Voi lua și eu cuvântul în numele verzilor. Aș vrea să vă întreb, domnule director general, dacă FAO a elaborat un ghid de conduită pentru alocarea pe termen lung uh, și cumpărarea a pământurilor arabile. Și în al doilea rând, vreau să știu dacă ați făcut studii despre posibilitatea de a limita speculațiile în domeniul materiilor prime care sunt necesare alimentării oamenilor, fie nepermințând actorilor prin de a face contracte pe termen lung, fie prin alte mecanisme. Și apoi are cuvântul doamna, doamna Stifler. Mulțumesc. O scurtă întrebare. FAO este unul dintre partenerii principale ai Uniunii Europene care dispune de un miliard de euro pentru facilități alimentare. Majoritatea fondurilor acestora au fost deja acordate. Cum evaluați așadar progresele punerii în aplicare acestor proiecte până acum și considerați că acest instrument va contribui mult la creșterea producției alimentare și la susținerea agricultorilor locali în țările așa numite prioritare. Mulțumesc. Domnul Deva are cuvântul acum, uh, ultimul uh, intervenit ultima persoană care intervine. Um. Mulțumesc, doamnă președinte. APA. Aveți proiecte în cadrul FAO care se referă la lipsa de apă. Pentru că recent am văzut un raport în care se vorbea despre topirea ghețarilor și în care se spunea că râuri precum râul Galben și Gancele vor avea mai un debit scăzut. Ne uităm la țările beneficiare în uh, uh, una câte una în izolare sau avem un plan general privind apa? Monsieur director general, la parole est à vous. Domnule director general, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi răspunde foarte pe scurt, având în vedere că trebuie să plec destul de repede. Influența asupra guvernanței alimentare este într-adevăr una din problemele cele mai mari în momentul de față. Avem mai mulți parteneri în momentul de față. Pe de o parte sunt partenerii care finanțează agricultura și dezvoltarea. Aici am avut problemele cele mai grave pentru că am trecut de la 17%, care era partea din ajutorul pentru dezvoltare care era acordată agriculturile în, a, agriculturii în anii 70 și care permisese investițiile pentru Revoluția Verde în Asia și în America Latină și uh, o, la o scădere de 3,8%, deci de la 17%, unde ne aflăm în momentul de față, de fapt acum ne aflăm la 5%. Aceasta este schimbarea numărul 1, fond, o schimbare fundamentală. Uh, și Uniunea Europeană este implicată pentru că mai în al nouălea proiect, program, am avut numai 9,3% aproximativ care erau acordate agriculturii. Aceasta este o problemă însă a tuturor băncilor care acționează bilateral. Un al doilea, o a doua serie de actori bilateral este cei care acționează în comerț. Mă refer aici mai ales la OMC, dar și la diferitele acorduri regionale, cum ar fi politica agricolă comună și așa mai departe, politica agrară comună, PAC. Așadar, e vorba de acțiuni uh, cu privire la taxele de vam, vamale sau barierele tehnice în calea comerțului și așa mai departe. O a treia serie de actori, PAMul, care intervine în domeniul ajutorului alimentar. În funcție de natura acestui ajutor, fie că e vorba de un ajutor în natură sau e vorba de un ajutor financiar, în funcție de locul în care se fac aceste cumpărături, cumpărarea acestor produse, acesta el are are un impact pe zona respectivă. Există și organisme specializate, cum ar fi FIDA în specializate în finanțarea agriculturii, dar uh, resursele acestora sunt limitate de Banca Mondială și de Banca Regională de Dezvoltare. Iar la nivel național, bineînțeles, avem guvernele, tot actori importanți, care iau decizii în ceea ce privește bugetul național și politicile agrare. Toate aceste elemente trebuie să fie considerate atunci când dezbatem despre ce este vorba în momentul de față în uh, securitatea alimentară mondială. Pentru a putea analiza tendințele și a găsi soluții, trebuie să ținem cont de toți acești actori. Sigur că mai intervin și societatea civilă, ONG-urile și asociațiile producători. Tot asta încercăm să le implicăm atunci când vorbim despre reforma sectorului respectiv, despre securitatea alimentară la nivel mondial. Încercăm deci să implicăm pe toți acești actori pentru a putea dezbate despre situația aceasta care afectează mai multe miliarde de oameni în lume. Trebuie să trecem de la 70% producția alimentară până în 2050, când vom avea 9 miliard, 9,1 miliarde de persoane care vor trebui hrănite și în această perioadă va trebui deci să dublăm producția alimentară în țările în curs de dezvoltare. În ceea ce privește acum inversarea tendințelor, trebuie să spun că există într-adevăr anumite îngrijorări, dar nu vreau să merg mai departe în această direcție, pentru că după criza din 2007-2008, acum suntem în 2009 și nu avem încă perspectiva de la distanță necesară, dar primele cifre sunt pozitive în ceea ce privește o creștere a investițiilor în domeniul agriculturii. În ceea ce privește uh, cumpărarea și arendarea pământurilor. Am fost primul care a tras atenția comunității internaționale prin articolul meu din Le Monde cu privire la această problemă. Acest articol a fost reluat și de Financial Times. Am făcut un studiu, serviciile noastre în colaborare cu partenerii noștri, cum ar fi FIDA, de exemplu, pentru a vedea care este situația la fața locului și am văzut că rezultatele erau destul de îngrijorătoare. Acum lucrăm în colaborare cu Japonia, cu alte țări, pentru a încerca să elaborăm un cod de conduită în ceea ce privește investițiile agrare în țările în curs de dezvoltare, în țările lumii a treia. Această această investiție privată este absolut necesară și utilă dacă vrem să dublăm producția alimentară în țările în curs de dezvoltare. Dar trebuie să ne asigurăm că aceasta să se întâmple în cadrul unui schimb care să nu fie inechitabil, unde unii să profite mai mult decât alții și să profite de pe urma slăbiciunii instituționale ale altor actori. Speculațiile de pe piața agrară putem spune că am studiat într-adevăr acest subiect împreună cu partenerii noștri, dar până acum n-am găsit încă nicio soluție. Pentru că până la urmă pe piața uh, mărfurilor, uh, tranzacțiilor pe termen scurt se întâlnesc aceste probleme. De exemplu, la piața de la Chicago, pe piețele din Chicago am avut aceeași problemă. Sau Bineînțeles că produc, fondurile au fost reorientate către alte sectoare, către alte produse, produse agricole, de exemplu, și în momentul de față, cu, odată ce criza se atenuează, fondurile sunt reatribuite produselor inițiale, fără ca să existe într-adevăr o regulă de atribuire eficientă și fără să avem o monitorizare a ceea ce se întâmplă. Cei 1 miliard de euro, FAO tocmai este pe cale să pună în aplicare 295 de 285 de milioane de dolari în acest uh, domeniu. Suntem foarte mulțumiți de condițiile în care se lucrează și de colaborarea cu Comisia. Pentru prima dată am primit ceea ce am cerut de mult și anume resurse care se orientează după asistan asistența oferită agricultorilor în țările sărace pentru ca aceștia să poată produce mai bine, cu semințe mai bune, cu uh, furaje, cu îngrășăminte mai de calitate și apoi, de asemenea, o asistență acordată acestora pentru ca să poată să-și creeze un sistem național de producție a semințelor, a tuturor celor necesare în uh, țara respectivă. Sperăm, deci, ca centrele de cercetare să dea rezultate și în acest domeniu. Suntem pe cale să facem același lucru și cu îngrășămintele. Încercăm să numim care sunt uh, nevoile diferitelor uh, culturi din diferitele țări pentru a ști care sunt uh, îngrășămintele necesare și după aceea să uh, încercăm să producem aceste îngrășăminte în țările care au petrol, resurse, rafinării și care au și resurse de fosfat, de exemplu fosfat sau alte îngrășăminte. Rolul instrumentului nostru ni se pare unul important, sperăm ca el să fie consolidat și nu numai extins, mai ales în uh, legătură cu angajamentele care au fost luate la Achila cu privire la două, cele 2 miliarde de dolari pe 3 ani, de la 2000, din 2009, 2010, 2011. O parte din aceste fonduri va veni, desigur, și din partea Uniunii Europene. Sperăm ca această experiență să ne ajute mai ales prin realizarea unui studiu de impact despre fiecare proiect pentru a vedea care a fost beneficiul acelui proiect respectivului beneficiar pentru care era destinat în ceea ce privește import, export și toate alte date, celelalte date care sunt importante pentru a putea extinde astfel de acțiuni pentru a vedea care duc la rezultate durabile. Naturally, water is the source of life, be it for human being. Prin urmare, una dintre prioritățile noastre principale este să încurajăm controlul apei, mai ales în Africa, acolo unde numai 7% din terenurile arabile sunt uh, irigate, față de 38% în Asia. Prin urmare, în total, 96%, pentru 96% din terenurile uh, agricole avem nevoie de ploaie. Uh, În plus, așa cum bine știți, schimbările climatice vor crea și mai mari dificultăți în ceea ce privește cantitățile inițiale de apă, pentru că vor fi secete mai puternice. Acest lucru se va transpune și în probleme politice foarte severe, pentru că 40% din uh, apa uh, dulce din uh, lume este în uh, zone de frontieră, vor uh, crea probleme politice în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule director general, pentru faptul că ați venit în mijlocul nostru, pentru informațiile furnizate și vă dorim uh, mult curaj pentru a face față unor solicitări atât de importante. Nous allons passer au prochain point à l'ordre. Vom trece la următorul punct al ordinii de zi. Alegerile care au avut loc în Mozambic pe 28 octombrie anul trecut au avut loc trei alegeri simultane în Mozambic. Iar Uniunea Europeană a trimis observatori. Doamna Fiona Hall a fost uh, observator șef din partea Comisiei și domnul Dan Preda a fost responsabil din partea grupului de observatori ai Parlamentului. Din partea doamnei Fiona uh, Hall am primit un raport preliminar pentru că raportul propriu zis va fi realizat avea peste două luni și-a cerut scuze, este bolnavă, deci nu poate să participe la această întâlnire. Dar Domnul Cristian Dan Preda este prezent. Deci, așteptând uh, varianta finală a raportului, îi dau cuvântul domnului Cristian Dan Preda pentru a ne împărtăși constatările preliminare. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Foarte pe scurt vă voi prezenta câteva concluzii ale delegației formate din câțiva membri ai Parlamentului European. Noi am fost, de fapt, șapte. Domnul Jose Manuel Fernandes, domnul Sebastian Bodu din partea grupului PPE, domnul Patrice Tilorien, domnul Vita Moreira și domnul lui Paulo Alvarez din partea grupului S și D și domnul Miguel Portaș din partea grupului GUE. Deci am fost șapte care am obs- avut menirea să observăm procesul electoral. Alegerile au avut loc miercuri 28. Domnul Berman, care trebuia să vină împreună cu noi și să conducă grupul nostru, a trebuit să participe la alegerile din Afganistan. Așa că în ultimul minut a fost locuit de domnul Paulo, Paulo Alves. Au avut loc trei tipuri de alegeri pentru președintele Republicii, pentru Parlament și uh, de asemenea pentru uh, adunările din provincie. În ziua alegerilor, noi uh, am uh, asistat la activitatea mai multor secții de votare. Am format trei echipe. O echipă uh, a rămas la Maputo, în capitală, a doua în împrejurimile capitalei și a treia echipă în Beira, care este al treilea oraș ca mărime din țară, pentru că primarul din acest oraș era unul din cei trei candidați la uh, președinție. Uh, partea mișcării democratice din Mozambic. Uh, de asemenea, partidul Renamo, care este unul din cele mari, cele două mari partide. În seara alegerilor ne-am aflat în diverse secții de votare pentru a asista la procesul de numărare a voturilor. A fost un proces destul de îndelungat, un, o procedură complicată. Uh, pentru că era vorba de 200-300 de buletine și uh, s-au luat uh, toate precauțiile posibile pentru ca procesul de numărare să se poată desfășura în condiții bune. Impresia generală a fost că totul s-a desfășurat într-un climat de liniște, de încredere. Reprezentanții marilor partide, de asemenea, au fost de față. Am asistat la o bună organizare. Participarea la vot a fost inferioară celei precedente. aici, pe acolo, au mai existat cozi în momentul exercitării votului Bineînțeles că ne-am întâlnit cu principalii candidați la alegerile prezidențiale, cei trei candidați uh, din partea Namo, Renamo și NDN. Gebuza era din partea uh, Armando, domnul Frelimo din partea Renamo și de asemenea al treilea candidat din partea ND. Ne-am întâlnit cu Observatorii care au făcut parte din această misiune a Uniunii, care era condusă de doamna Fiona Hall, de asemenea cu ambasadori ai țărilor donatoare și cu președintele uh, Biroului Electoral Național. Deci am obținut de la ei uh, informații de asemenea în legătură cu organizarea acestui proces electoral, cadrul legal, uh, reflectarea în mass media, toate aspectele ale unui proces electoral care sunt prezentate și în raportul interimar care este redactat de eh, doamna Fiona Hall eh, și care va fi prezentat pe 13 noiembrie. Noi îi mulțumim doamnei Fiona Hall, echipei pe care a coordonat-o, observatorilor eh, care s-au aflat acolo pentru câteva săptămâni și care au analizat sub toate aspectele procesul electoral. Aș dori să subliniez două aspecte. Primul aspect este puțin mai delicat pentru că ne-am aflat într-o situație delicată. Un uh, număr al uh, membrilor delegației Parlamentului European nu au fost de acord cu concluziile ale acestei misiuni noi am încercat, cum spuneam, să analizăm sub diverse aspecte uh, procesul electoral reflectarea în mass media, prezența, modul în care s-au prezentat candidații. Bun, au fost uh, câțiva membri ai delegației care nu au fost de acord cu această formulă preliminară care a fost redactată în urma vizitei noastre și după dezbaterile și discuțiile care au avut loc, membrii delegației au putut ajunge la un consens uh, pe marginea raportului care a fost prezentat. Așa că acest uh, raport preliminar nu a fost susținut de către membrii delegației uh, parlamentare care de fapt erau integrați într-un fel în misiunea Uniunii Europene. S-au creat, n-aș spune chiar tensiuni, dar niște situații uh, mai emoționale și până la urmă a trebuit să ajungem la un compromis, pentru că doamna Fiona Hall a prezentat concluziile acestei uh, misiuni de, pe termen lung și uh, delegația Parlamentului European a trebuit să se mulțumească să se refere strict la ziua alegerilor, ziua în care au fost exprimate voturile, iar în conferința de presă comună, noi am uh, subliniat două aspecte importante. Faptul că de-a lungul zilei în care uh, s-a votat cetățenii au putut să-și exprime liber opțiunea, nu s-au exercitat niciun fel de constrângere asupra lor și, în al doilea rând, am remarcat uh, participarea unui mare număr de tineri care s-au dus la vot și, în aceeași măsură, și o prezență feminină inclusiv uh, în biroul asesorilor și al Comisiei Electorale. Deci, acestea ar fi câteva date înainte de publicarea unui raport complet. Dar rămâne interesant modul în care misiunea de lungă durată care s-a aflat deci multe săptămâni acolo, a reușit să stabilească contacte cu um, toți cei implicați, în timp ce parlamentarii uh, s-au aflat acolo uh, pentru o perioadă foarte scurtă, doar strict în legătură cu ziua exprimării votului. Mulțumesc uh, și secretariatului pentru ajutorul acordat. Cred că nu există alți membri ai delegației, dar stau la dispoziția dumneavoastră pentru eventuale întrebări. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc. Dacă din partea comisiei dorește cineva să intervină în legătură cu această misiune în Mozambic. Nu. Bun. Si. La vous avez la, la oui, bonjour. Aveți cuvântul. Mulțumesc, cred că mai degrabă doamna Fiona Hall ar trebui să tragă concluziile pe această uh, temă. Aș vrea doar să îi dau ocazia doamnei Fiona Hall să răspundă la detaliile cu privire la misiune. Monsieur Deva. Domnul Deva, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Preda pentru raportul său, pentru că ne-a informat în privința evenimentelor din Mozambic. Am o întrebare foarte simplă. Câte stații de vot au fost uh, sub observația deputaților din Parlamentul European și câte stații de vot au uh, sec, uh, secții de vot au uh, fost supravegheate de membri ai uh, misiunii pe termen lung. Cashman, vous avez la parole. Oui, merci, madame la Mulțumesc, doamnă președintă. 782 de uh, secții de vot au fost uh, vizitate în 142 de circumscripții. Cât despre uh, observatorii pe termen lung, aș dori să întreb ca uh, fost observator șef pentru cei care sunt parte din misiunea pe termen lung. Este foarte important ca um, să se îndocmească aceste misiuni, mai ales misiunile pe termen lung. Pentru că strângerea de informații, uh, stabilirea legăturilor cu ONG-urile și evaluarea Uh, presei înaintea alegerilor sunt elemente foarte importante. Am citit declarația preliminară și mi se pare una foarte, uh, foarte bună pe baza modelului adoptat de comisie. Se spune că au fost măsuri insuficiente privind transparența. Aș vrea să vă întreb în legătură cu ce? În legătură cu votul? cu nivelul de consolidare? Aș dori să am un răspuns la această întrebare. Și nu știu dacă trebuie să întreb acum sau nu, dar pentru a avea o analiză uh, și o viziune de ansamblu, eu nu cred că ar fi bine ca la sfârșitul declarației preliminare să fie numele șefului delegației de observare a alegerilor, pentru că ar fi interesant, interesant să vedem care sunt membrii misiunii, să vedem cine sunt uh, experții și dacă grupul de observatori este mai amplu sau nu. atunci când ne obișnuim prea mult să avem o imagine prejude- uh, prejudecăți, atunci uh, întrebările nu mai sunt puse în mod corect. Mulțumesc. Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Casmarec. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să mulțumesc pentru raportul pe care l-am auzit înainte. Sunt de acord cu domnul Cashman pe tema, uh, fapt, ideea faptului că observatorii pe termen lung sunt extrem de importanți, însă un lucru mă îngrijorează în declarația pe care am auzit-o în această declarație inițială. Se face referință în document la informațiile în mass media electronice în octombrie înainte de alegeri. Nu vreau să citez ce scrie în unele ziare, dar 44 până la 45% ale secțiilor uh, de votare uh, a fost um, pusă la dispoziție mai ales partidului de guvernare și restul uh, de procente se împărțea între ceilalți candidați. Oare aceasta este un echilibru o proporție corectă. Dacă în Europa s-ar întâmpla așa ceva într-unul din statele membre, dacă partidul la guvernare ar folosi 45% din timpul alocat de emisie, atunci uh, și am spune în continuare că situația e echilibrată, probabil că ni s-ar spune că am înnebunit de tot. Deci eu cred că vorbim până la urmă de dublu standarde. Pentru Africa, dacă 45% pentru partidul de la guvernare este echitabil, poate ar fi bine mai degrabă să ne uităm la realitate și să ne uităm mai ales la fapte, fără să mai facem comentarii în mass media spunând că aceasta este o, pro- o proporție echitabilă de timp de emisie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Preda. Doriți să faceți un comentariu? Euh, da, foarte pe scurt, uh, cu informațiile de care dispun, aș putea să vă spun câteva cuvinte. Membrii delegației din partea Parlamentului European au s-au alăturat așadar misiunii de observare pe termen lung, așa cum este menționat și în preliminary statement. Pe total, membrii delegației Parlamentului European au vizitat uh, aproximativ 70 de secții de votare din cele 782 de secții de votare pe care de obicei le vizitau observatorii pe termen lung. Așadar, au vizitat foarte puțin proporțional uh, față de observatorii care ieri au fost din observatorii internaționali 131 la număr. Noi am acoperit așadar un număr foarte mic de secții în cele trei regiuni menționate, capitala, Beira și uh, împrejurimile capitalei. În ceea ce privește diferitele aspecte legate de scrutin, s-a menționat în raportul doamnei Hall că Într-adevăr, au existat anumite probleme de transparență, de procedură, mai ales în ceea ce privește uh, înregistrarea candidaturilor, pentru că ceea ce a fost destul de frapant uh, pentru observatorii care se aflau acolo pe termen lung a fost numărul uh, mare de candidați care, cărora li s-a refuzat înscrierea la momentul depunerii candidaturilor pentru aceste alegeri. Punct, însă opinia oficială a autorității electorale a fost că uh, din pricina codului electoral nu se poate registra acest candidat, pentru că acesta ar fi un foarte strict, foarte riguros, care însă este extrem de plin de conținut substanțial și care a fost aplicat uh, foarte sever. Deci cei care refuzaseră acele candidaturi uh, spuneau că uh, trebuie să fie strict, trebuie să fie serioși. Pe de altă parte, noi am pregătit un text extrem de serios, de pregătit și aceste candidaturi totuși au fost refăzute, eh, refuzate, așadar eh, aceasta era argumentația lor, ca lucrurile fiind prea riguroase, că nu au fost acceptate acestea. Însă, din partea partidului pe care îl eh, conducea domnul David Simango, și anume MDM-ul, mm, Movement for a Democratic Mozambique, au existat mai multe nemulțumiri cu privire la acest subiect și mai ales cu privire la intimidările care au fost uh, practicate de către partidul la guvernare și anume Frelimo. În ceea ce privește ceea ce a spus domnul Cashman, faptul că partidul de la guvernare nu a obținut decât 46 sau 50% sau 54-50% în uh, față de celelalte partide, 54 a fost pentru celelalte partide, putem spune în continuare că Mozambicul este în continuare dominat de Frelimo. Așadar, în ciuda alegerilor foarte serioase, în continuare ne-am regăsit într-o logică proporțională, care însă părea foarte, deși legea electorală părea foarte bine aplicată. Dacă ne uităm la estimări și la poluri, vedem că a existat o dominare puternică a partidului Frelimo și a candidatului său, domnul Ghebuza, care a, se pare că a depășit 70% uh, de voturi uh, pozitive, așadar avea 70% pentru dumnealui. Iată, deci, uh, raportul doamnei Hall, cred eu, este foarte clar pe acest subiect și vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru activitatea pe care a depus-o, mai ales la fața locului. Mulțumesc! Bun, o să trecem acum la ultimul punct. Da, domnule Cashman? Da, vă rog, aveți cuvântul. No, you, you didn't uh, miss me, ma Madam President. I... Doamnă președinte, am, întreb, am pus o întrebare adresată Comisiei referitoare la pro, posibile probleme în ceea ce privește raportul final și introducerea uh, în acest raport al numele șefului uh, delegației și observatorului șef la Commission... Thank you. Yes, I, I can... Da, pot să vă răspund la această întrebare. Nu cred că va fi o mare problemă. Anumiți șefi, observatori șefi nu sunt de acord cum ar fi uh, cazul Afganistanului. Acolo sunt chestiuni de securitate care nu ne permit să introducem uh, aceste detalii în raport. Dar se pot discuta aceste aspecte dar ar trebui ca observatorul șef să ia decizia în acest sens. Pe, din partea noastră nu e nicio problemă. Very, very brief intervention. Uh, intervenție foarte succintă, doamnă președinte. Cred că ar, nu cred că ar trebui să fie decizia observatorului șef. Este vorba de banii contribuabililor europeni și trebuie să avem deschidere și transparență absolută. Prin urmare, o soluție simplă ar fi să fie uh, notate aceste nume într-o anexă la raportul final. Aceasta este o recomandare pe care sper că o va accepta Comisia în interesul transparenței. Pentru că este de asemenea Uh, în conformitate cu regulamentul 1049. Uh, Bun. Trecem acum la următorul punct al ordinii de zi, care este prevăzut pentru o durată de o oră și jumătate. Aș dori să vă atrag atenția celor care vor părăsi sala în timpul în care noi vom trata acest punct, că și prezența este foarte importantă. Trecem acum la politica de coerență și dezvoltare și a conceptului Official Development Assistance Plus. Se va afla pe agenda lunilor următoare iar dezbaterea privind coerenței, eh, politicii de coerență, de dezvoltare și ODA Plus vor fi tratate. Știți probabil că în septembrie a fost publicată o comunicare bazată pe un raport bianual în care eh, s-a solicitat o abordare de ansamblu din partea Uniunii Europene pentru a căuta noi surse pentru dezvoltare, acest concept care a fost denumit ODA Plus și care urmează să fie analizat din toate punctele de vedere. Iar uh, în schimbul de opinii vom avea și reprezentant din partea Comisiei, șef de unitate, François Moro, în domeniul politicii de coerență, în cadrul Digi Dezvoltare, ca și doi experți, Andreea Maximovici, membră a uh, Consiliului de Administrație Concord. La Centrul European pentru Management uh, al Politicii de Dezvoltare și uh, împreună cu ei vom discuta acest subiect foarte important. Înainte de toate, voi da cuvântul raportoarei noastre, Francesca Keller, pentru a ne prezenta punctele principale uh, ca bază de discuție. După aceea voi da cuvântul Comisiei și experților. Doamna Keller, aveți șapte minute la dispoziție. Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să fiu foarte subcintă. Așa cum știți, coerența politicilor este, de, este coordonarea politicilor în, pentru crearea de sinergii, pentru a atinge obiectivele Uniunii Europene. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că politicile nu se împotrivesc uh, politicilor noastre pentru dezvoltare. Uh, Centrul politicilor noastre este reducerea sărăciei. Totuși, multe măsuri din politicile respective se contrazic uh, contrazic acest obiectiv al reducerii sărăciei. În teorie știm această problemă și suntem angajați prin tratatul de la Maastricht, de exemplu, uh, la co coerență uh, a politicilor, mai ales prin tratatul de la Lisabona. În al doilea raport uh, al Comisiei și comunicarea Comisiei se arată că există o serie de critici și îndoieli. Comunicarea Comisiei este din punct, multe puncte de vedere uh, pozitivă, dar nu pune uh, nu există sancțiuni care ar putea să uh, să ajute coerența politicilor și există o planificare, prea puțină planificare pe termen lung și avem nevoie de, de planificare strategică pentru CPD pe perioade uh, lungi de timp care să acopere o succesiune de guverne. CPD este un element esențial care trebuie implementat. Aș dori să subliniez câteva exemple de incoerență care pot fi găsite în domeniul energiei, drepturile de proprietate uh, intelectuală, comerț și finanțe. În ceea ce privește schimbările climatice, sunt uh, prea puține fonduri pentru adaptare și luptă împotriva schimbărilor climatice. În ceea ce uh, nu sunt destule fonduri pentru a lupta împotriva uh, despăduririlor și transferului către uh, culturi comerciale promovarea biocombustibililor are uh, efecte negative asupra țărilor în curs de dezvoltare și mediului. Pentru că uh, vine în defavoarea culturilor alimentare. În general, efectul biocombustibililor uh, este negativ. Uniunea Europeană încurajează proiecte uh, de surse de energie neregenerabile. Cât despre drepturile de proprietate intelectuală, uh, ele nu iau în considerare deși sunt una dintre noile cinci Uh, priorități. Există o tendință foarte clară de protejare a uh, intereselor companiilor europene. Țările în curs de dezvoltare și companiile lor nu au acces la tehnologie și informație, dar sunt adesea restricționate de uh, brevete privind varietățile locale de plante. Prin urmare, există un impact dezastruos în ceea ce privește dezvoltarea agriculturii exporturile de produse agricole din uh, Uniunea Europeană distorsionează piețele uh, în, și contrazic obiectivele de dezvoltare în mod fundamental. Acest lucru nici măcar nu e menționat în comunicarea Comisiei. În domeniul comerțului se observă un nivel înalt de incoerență la nivelul politicilor. Strategiile uh, încurajează competitivitatea companiilor europene, adesea în defavoarea companiilor din uh, țările în curs de dezvoltare și ignoră lupta împotriva sărăciei. Pe de o parte, uh, uh, și Uniunea Europeană cere liberalizarea piețelor în țările în curs de dezvoltare, dar nu face același lucru acasă. Uh, acest lucru nu se menționează în comunicarea Comisiei, deși acest element are un impact serios asupra țărilor în curs de dezvoltare. Și alte uh, priorități sunt lăsate la o parte. Prin urmare, aș dori să știu cum va face față Comisia acestor elemente incoerente în ceea ce uh, privește conceptul prezentat de către Comisie, suntem de acord că ajutoarele nu sunt uh, suficiente și că sunt necesare fluxuri adiționale către țările în curs de dezvoltare. Dar abordarea Comisiei creează un pericol în, pentru că nu trebuie să privatizăm uh, ajutorul. Banii pentru ODA nu trebuie fi uh, Fluxurile financiare nu pot fi controlate și adesea cei mai săraci nu, nu beneficiază de împrumuturi și fluxuri financiare. Și nu se poate demonstra că aceste uh, fluxuri sunt uh, efectul sau cauza în cadrul uh, CPD există incoerențe serioase. Proiectul este încă foarte vag și planurile și indicațiile trebuie să fie clarificate. Nu este clar cum reducerea uh, domeniilor politicilor prioritare de la 12 la 15 va mm, crește coerența CPD. Nu este clar cum și ce criterii se vor aplica acestor cinci uh, elemente prioritare. Prin urmare, aș dori să întreb, mai, să pun mai multe întrebări comisiei și sper că voi primi răspunsuri. În primul rând, legat de cele cinci priorități. Cum au fost ele alese, pe baza căror criterii și de ce tocmai cinci? Și cum actorii din uh, țările în curs de dezvoltare au fost implicați în această alegere? ce se întâmplă cu celelalte elemente inco- incoerente din politicile pentru uh, finanțe, uh, pescuit, uh, comerț, etc., care nu au fost incluse în aceste cinci priorități. A doua întrebare. De ce nu a inclus Comisia niciun fel de referire la uh, raportul precedent și nu s-a luat în considerare uh, raportul respectiv? și, așa cum nu s-au luat în considerare și alte solicitări privitoare, de exemplu, la vânzarea de cherestea și uh, despădurire. Apoi, care sunt criteriile de selectare a inițiativelor și cum se verifică impactul lor asupra țărilor în curs de dezvoltare. Interesele țărilor în curs de dezvoltare sunt excluse din uh, evaluările de impact. Uh, și atunci cum uh, putem asigura o mai mare participare a țărilor în curs de dezvoltare? Indicatorii uh, CPD lipsesc. Prin urmare, cum se măsoară CPD? Instrumentele de responsabilitate uh, lipsesc de asemenea. Și deși Comisia recunoaște că implementarea CPD este necesară, nu sugerează instrumente concrete pentru implementarea sa. Ce fel de instrumente sunt propuse pentru implementarea CPD? Ultima întrebare este adresată tuturor celor prezenți. Cum putem noi, în cadrul Parlamentului European, în comisiile Parlamentului, să asigurăm CPD? Am foarte multe întrebări privitoare la această comunicare tocmai pentru că este foarte vagă și nu oferă răspunsuri foarte clare privitoare la abordarea Uniunii în ceea ce privește CPD. Și de asemenea nu explică reducerea numărului de domenii prioritare pentru fonduri. Aștept astfel întrebări din partea Comisiei. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, dar acum cuvântul Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc doamnei Keller pentru prezentarea sa foarte clară. De la bun început ar trebui să clarificăm faptul că această comunicare nu este un rezumat al raportului. Sunt două documente diferite și, bineînțeles, raportul uh, CPD conține mult mai multe informații Uh, inclusiv uh, um, răspunzând anumitor întrebări ridicate de doamna Keller. Raportul va putea răspunde la anumite întrebări. Comunicarea trebuie văzută diferit de raport. Raportul este, ca și cel din 2007, structurat pe baza a 12 zone de politici în care s-au uh, asumat angajamente în privința uh, coerenței politicilor și uh, politici precum uh, pescuitul și comerțul sunt uh, luate în considerare acolo. Raportul este poate mai echilibrat decât uh, ar sugera prezentarea doamnei Keller. Cred că raportul încearcă să evalueze aspectele pozitive și negative ale progreselor înregistrate sau nu în ceea ce privește coerența politicilor în favoarea dezvoltării în Uniunea Europeană. Fiecare capitol conține o secțiune uh, privitoare la elementele ce trebuie rezolvate în viitor, acele uh, elemente care au nevoie de eforturi suplimentare pentru a fi uh, realizate, cred că și aici avem uh, un echilibru în cadrul raportului. În ceea ce privește comunicarea, aceasta merge dincolo de ideea celor 12 arii de, pentru politici. Există măsuri sugerate pe baza uh, celor 5 ani de experiență uh, în ceea ce privește CPD în Uniunea Europeană, nu numai la nivelul Comisiei, dar și în Consiliu, în statele membre și, bineînțeles, în cadrul Parlamentului European. Avem două mesaje. În primul rând, o abordare proactivă în ceea ce privește CPD. Atunci când ne gândim la abordări globale și trebuie să creăm o abordare bazată, orientată către rezultate în CPD. De exemplu, în siguranța, securitatea alimentelor, este o zonă care diferă de zona politicilor agricole. Dacă dorim să fim proactivi în ceea ce privește dimensiunea dezvoltării către o siguranță uh, alimentară la nivel, securitate alimentară la nivel global, trebuie să umblăm și la politicile pentru agricultură și la cele privind mediul și la cele privind energia, și mă refer aici la biocombustibili, etc. Una dintre provocările majore, globale, nu se referă la o singură uh, politică. Cele cinci provocări vor acoperi mai mult, poate, decât cele 12 arii de politici la care ne-am referit în raport. În al doilea rând, al, cel de-al doilea mesaj al comunicării este faptul că fluxurile financiare diferite de ajutorul pentru dezvoltare sunt importante pentru uh, dezvoltare, ba uneori chiar mai importante, mai ales în ceea ce privește volumul. Acesta, acest lucru nu înseamnă absolut deloc că ignorăm uh, AOD și că asistența oficială pentru dezvoltare e lăsată la o parte. Spunem doar că avem nevoie de mai multe fonduri și trebuie să facem eforturi pentru a mări beneficiile tuturor celorlaltor fond, uh, fluxuri uh, de fonduri. În diverse arii. Întrebarea este, bineînțeles, cum să transformăm aceste fluxuri care nu țin de asistența oficială pentru dezvoltare, pentru a le crește bene, beneficiile. Instrumentele pe care le descriem în raport um, pot fi eficiente și se poate face din ce în ce mai mult. Putem găsi exemple în domeniul migrației, atunci când ne uităm la măsuri și inițiative, fie din partea statelor membre, fie la nivelul Uniunii, avem nevoie uh, Uh, de măsuri pentru a reduce costurile transferului de fonduri către uh, țările de origine. În domeniul securității, atunci când facem eforturi pentru uh, uh intervenții în domeniul securității să vină în linie cu uh, obiectivele de dezvoltare, creștem și aici uh, beneficiile în favoarea dezvoltării a cheltuielilor privind securitatea. Prin urmare, și fluxurile care nu țin de AOD pot fi folositoare uh, dezvoltării. Trebuie să dovedim coerență în politicile uh, generale pentru dezvoltare. Această propunere conținută în, uh, inclusă în comunicarea noastră vine direct din rap, cele două rapoarte privitoare la CPD, cel din 2007 și cel din septembrie trecut. În primul rând, ajutorul, ajutorul, ajutorul uh, luat separat nu este suficient. Politici în afara de celor pentru dezvoltare uh, trebuie să asigure progresul către uh, obiectivele de dezvoltare. Acestea trebuie văzute ca și contribuții suplimentare uh, pentru dezvoltare, nu să înlocuiască AOD. Acest lucru reiese din toate discuțiile uh, din cadrul comisiei și din comunicările noastre. În plus, CPD este un proces foarte complex, foarte dificil, care implică foarte multe, mulți actori, actori instituționali dar de asemenea în sectorul privat și în cadrul societății civile și trebuie să folosim acest um, concept într-o manieră mai eficace, într-o manieră proactivă. Și tocmai aici vin propunerile noastre ca în următorii ani uh, uh, să elaborăm programe reale de lucru uh, care să includă inițiative pentru îmbunătățirea CPD. Acestea sunt mesajele principale ale um, comunicării comisiei. Așa cum um, spuneam, comunicarea nu este un rezumat al raportului și nu știu dacă merită să uh, iau toate uh, punctele, e vorba de, de exemplu, la, în raportul nostru de 20 de pagini numai în ceea ce privește uh, Uh, comerțul. Analizăm uh, procesele de negociere, discutăm rolul ajutorului pentru comerț, pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să beneficieze în urma uh, unor oportunități de comerț. Uh, discutăm integrarea regională și, de asemenea, componentele uh, ce țin de comerț ale politicii agricole. În ceea ce privește materiile prime, aceasta este un domeniu nou de lucru pentru Comisie. Așa cum știți, s-a adoptat o, com o comunicare uh, la începutul anului și creăm un grup de experți pentru a ne asigura că dimensiunile ce țin de dezvoltare care sunt menționate în, uh, în comunicare, vrem să vedem cum putem identifica o, o serie de acțiuni privind materiile prime în cadrul politicilor noastre pentru dezvoltare. În ceea ce privește uh, pescuitul și uh, lemnul, cred că avem uh, răspunsuri la o parte din întrebări în raport. Acestea sunt mm, părți ale eforturilor noastre în ceea ce privește CPD, acordul privind uh, pescuitul este analizat și vrem să aplicăm acele mecanisme și instrumente pentru uh, toate cele 12 zone de politici. Dacă vorbim despre securitatea alimentelor la nivel global, ca prioritate a, pentru CPD, asta nu înseamnă că ne uh, luăm în considerare doar o singură politică. Uh, problema pescuitului este luată în considerare la nivel mai înalt, la nivelul mai multor po, uh, politici cele, uh, vorbim de patru, uh, de cinci uh, politici prioritare, dar contextul este mult mai larg. În ceea ce privește lemnul și despădurirea, despădurirea, aceste elemente sunt prezentate în raport și, bineînțeles, Mm, problema lemnului rămâne una dintre prioritățile noastre. Finanțele nu sunt una dintre uh, zonele de politici uh, care au fost uh, angajate în 2005. Dar pentru că mm, calendarul și programul nostru evoluează, ne dăm seama de importanța um, combaterii fluxurilor financiare ilegale uh, Uh, importanța luptei împotriva paradisurilor fiscale și vrem să vedem cum uh, putem obține beneficii prin acțiuni internaționale. Planificăm o serie de propuneri privind politicile ce pot fi înaintate la începutul lui 2010 prin urmare, și acest element este inclus în planurile noastre pentru uh, lunile viitoare. În, uh, privitor la drepturile de proprietate intelectuală, am luat în considerare una ce poate fi în mod deosebit importantă pentru dezvoltare. Acestea sunt un element esențial pentru promovarea inovației în domeniul uh, tehnologiei și pentru transferul de tehnologie. Uh, Drepturile de proprietate intelectuală sunt importante și pentru uh, lupta împotriva schimbărilor climatice și, de asemenea, pentru uh, securitatea alimentară. S-au făcut eforturi în trecut pentru a lua în considerare uh, obiectivele de dezvoltare în domeniul sănătății. Suntem convinși că se poate face mult mai mult decât în uh, domeniul uh, drepturilor de proprietate intelectuală. Acestea sunt, uh, formează parte din agenda noastră. Cât privește schimbările climatice, este o prioritate foarte importantă și coerența uh, cu dezvoltarea trebuie să fie la un nivel foarte ridicat. Ați menționat, de exemplu, biocombustibilii, dar sunt multe alte elemente legate de schimbările climatice și dezvoltare care, după părerea noastră, ar trebui să reprezinte priorități. Intenția noastră, prin urmare, nu a fost să uh, să reducem numărul de uh, politici incluse în CPD. Ba, din potrivă, în primul rând, uh, cons- uh, avem un document esențial la care ne raportăm, dar dorim o atitudine proactivă nu numai în urma unor inițiative din alte uh, zone și reduse la uh, politicile de dezvoltare, dar dorim ca toate politicile în general să includă o dimensiune privind dezvoltarea. Este un proces dificil pentru că CPD înseamnă întotdeauna să lucrezi la marginea a ceva pe de o parte, în marginea politicilor pentru dezvoltare, care sunt evident foarte importante, dar pe de, a, uh, pe de altă parte, lucrăm cu agenda altor uh, politici, ale căror uh, obiective principale nu sunt obiectivele de dezvoltare. Prin urmare, trebuie acum să facem un pas înainte uh, să folosim experiența acumulată în uh, acești cinci ani. Trebuie acum să avem un angajament politic mai puternic în favoarea CPD și de aceea trebuie să uh, luăm în, să avem în vedere elementele principale, prioritățile de pe agenda uh, Uniunii și a statelor membre. Mă tem că a, ați vorbit mai mult de 15 minute, timpul alocat dumneavoastră, spune doamna președinte. Vă mulțumesc. Jovic, you have the floor for 10 minutes. Domnul Iovic, aveți cuvântul pentru 5 minute. Thank you very much. Um, thank you so mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru că ne-ați permis să fim uh, aici astăzi și pentru că ne-ați permis să ne prezentăm așa zis al contraraport cu privire la politica, uh, la coerența în politice de dezvoltare. Este foarte important ca și ONG-urile să aibă ceva de spus în acest subiect. Concord este ONG-ul nostru, este o confederație de organizații non-guvernamentale, avem 8 platforme și mai multe rețele și reprezentăm aproximativ 600 de ONG-uri. Toate acestea sunt susținute, desigur, de milioane de cetățeni în întreaga Europa. Organizăm grupuri de reflexie și uh, discuții politice, dialog cu societățile, cu instituțiile europene, cu privire la cantitatea și calitatea cu privire ajutorului și cu privire la uh, PCD. În legătură cu uh, drepturile femeii, pot spune că acestea sunt în inima abordării, prin, prin inima principiilor noastre. Aș vrea să trec peste următorul uh, slide. Știu că mulți dintre noastre nu cunosc uh, organizația noastră, deci vreau să vă prezint uh, pe scurt. Aș dori să vorbesc pe scurt despre raportul care promovează PCD-ul în, pe agenda europeană și am înțelegere pentru persoanele care lucrează în acest domeniu, pentru că nu este întotdeauna ușor să aduci toate aceste puncte pe ordinea de zi. Noi am contribuit la raportul de progres, am propus recomandări și în același timp am uh, subliniat și neregulile din acest domeniu. De ce PCD-ul este important? O să spun de la început, pentru că până când nu rezolvăm toate problemele care sunt parte a acestui cadru, cum ar fi taxele, evaziunea fiscală și paradisurile fiscale, în continuare vom avea probleme cu fondurile care vor curge într-un sac fără fund. Trebuie să ne asigurăm că ajutorul este primit într-un context foarte bine reglementat. Mulți dintre dumneavoastră sunteți conștienți că a existat o dezbatere foarte largă cu privire la ajutoare. A existat o carte de referință cu privire la ajutorul oferit de către Uniunea Europeană, dar uh, sau am pus și noi de mai mult timp mai multe întrebări, dar n-am ajuns la aceleași concluzii cu cei care de exemplu, consideră că ajutoarele trebuie să fie îndepărtate. Noi considerăm însă că trebuie să se reglementeze sistemul în care se acordă aceste ajutoare. De ce este importantă de aceea coerența în aceste politici de ajutorare? Pentru că, cu siguranță, deși am văzut care sunt uh, defectele modelului, el pre- privilegiază creșterea fără a ține cont de redistribuirea acestor mijloace. Deci, cu toate că, am văzut, că am văzut acest lucru, trebuie să continuăm cu ajutoarele, după părerea noastră. Considerăm că abordare coerentă, așadar, este importantă pentru că noi ne dorim același lucru ca și prietenii noștri din uh, lumea în curs de dezvoltare. Noi dorim ca ei să poată să folosească toate mecanismele de politică, de coerență um, și pentru dezvoltare, pentru a putea cu adevărat să-și asume acest rol. Diferența abordării noastre față de comunicarea Comisiei este că noi considerăm că coerența înseamnă să ne asigurăm că impactele externe ale celorlalte politice externe ale Uniunii Europene nu subminează obiectivele de cooperării și dezvoltării din cadrul Uniunii. Noi considerăm că în acest proces o perspectivă de, o perspectivă de sud trebuie să fie foarte realistă, trebuie să fie importantă, pentru că considerăm că de multe ori persoanele pe care le-am interogat cu privire la rezultatele acestor uh, proiecte uh, nu, uh, nu erau extrem de mulțumite și ar, am vrea și noi să vedem cu rezultate mai concrete. Considerăm, deci, că trebuie să avem o abordare bazată pe drepturi și trebuie să ne respectăm principiile pe care le-am stabilit. De asemenea, am considerat că trebuie să ne uităm la diferitele aspecte externe interconectate al diferitelor politici ale Uniunii Europene. Deci nu e vorba de comerț, migrație și dezvoltare, pescuit și așa mai departe separat, ci de interconectarea dintre acestora. Considerăm de asemenea că mai sunt anumite subiecte care nu sunt neapărat noi, dar care acum sunt uh, mai importante din punct de vedere al uh, actualităților, cum ar fi, de exemplu, evaziunea fiscală, după cum ziceam. Ele trebuie incluse așadar în această rețea. Ce am prezentat în raportul nostru? Am stabilit trei motive pentru care nu uh, considerăm că s-a făcut uh, progrese în acest domeniu și am făcut și recomandări cum s-ar putea îmbunătăți. Considerăm în primul rând că obiectivele de dezvoltare nu mai trebuie să fie subordonate altor interese. Noi credem că s-au stabilit adesea prioritățile greșite, de exemplu strategia globală europeană, așa cum a spus doamna Keller înainte, în uh, introducerea sa, este un exemplu de politică care a stabilit prioritățile greșite, nu numai în ceea ce privește dezvoltarea, dar și în ceea ce privește bunăstarea cetățenilor europeni în general. Credem de asemenea că o interconectare în rețea este extrem de importantă, ceea ce în momentul de față nu se întâmplă neapărat. În, do- în cinci domenii ar fi importante. Schimbările climatice, comerț, agricultură, migrație și finanțe. Și înainte să se spună că am ales doar cinci elemente aleatoriu, probabil că trebuie să spunem că, într-adevăr, ni se par importante și alte domenii. Vrem, de asemenea, să vedem cum uh, au reușit diferitele state membre să rezolve această problemă și să implementeze politica aceasta. M-am uitat la Belgia, Republica Cehă și la alte țări. Aș vrea să subliniez anumite aspecte din raport. Câteva cifre importante. Știm că vom avea 200 de milioane de uh, migranți uh, din motive de mediu care vor trebui să fie gestionați. Problemele pe care le-am creat noi în schimbările climatice, după aceea trebuie să, trebuie să ni le asumăm și nu să trimitem neapărat înapoi migranții. Uh, în Camerun, de exemplu, s-au um, oprit importurile de pui înghețat uh, pentru a nu ruina sectorul um, acesta alimentar. Iată deci ce un exemplu foarte clar de excludere a unui produs de la acordul EPA semnat în 2008. Dar negocierile cu Uniunea Europeană au arătat că se, se continuă, um, se insistă asupra abrogării acestei hotărâri dar Camerunul nu poate să abroge această decizie. Să ne uităm la, de exemplu, situația gravă în domeniul lactate în Uniunea Europeană, pentru că se spune că Uniunea Europeană nu a avut dreptul să ajungă în această situație. Nu știe, știe dacă da sau nu a avut dreptul, dar trebuie să ne uităm la ipocrizia cu care noi câteodată punem în aplicare politicile europene. Să ne uităm, de exemplu, la legătura dintre biocarburanți și uh, problemele agricole. Știm că pe lângă Senegal, Mozambic și așa mai departe, au fost, um, există multe locuri în care oamenii au fost alungați de pe pământurile lor pentru a putea cultiva plante pentru biocarburanți. Deci nu putem să nu vedem legătura între biocarburanți și precaritatea alimentară. Știm de asemenea că multe țări în curs de dezvoltare au o creștere de 18% pe an și acesta nu mai corespunde ajutorului pe care îl acordăm acestor țări. De asemenea, s-a pus o întrebare Beiului dacă Uniunea Europeană ar trebui să aibă o listă de țări uh, sau stat sau întreprinderi gri. Da, ar trebui să aibă o listă și ar trebui să-și forțeze statele să vadă dacă se, uh, se întărește într-adevăr aplicarea directivei cu privire la um, reglementările fiscale. În legătură cu proiectele finanțate de către BEI în numele dezvoltării, trebuie să spunem că de multe ori acestea sunt legate de paradisurile fiscale. Așadar, trebuie să ținem cont de toate aceste legături. Ce trebuie făcut atunci? Vă rog să vă uitați la următorul slide. La pagina 7 a raportului avem mai multe recomandări de politici pe care le-am făcut. Uh, am, ne-am pus de acord cu Comisia că avem nevoie de eforturi concertate pentru a restabili ordinea în acest domeniu, dar în primul rând trebuie să ne ținem de principiile pe care le avem. Haideți să încercăm să ne asigurăm că unele din mecanismele pe care le avem în momentul de față sunt folosite corect. Să ne uităm, de exemplu, la contextul în care au fost întocmite anumite direcții generale. Să ne uităm și la raportul acestei comisii pe acest subiect. Cred că ar trebui, în al doilea rând, să fie vorba de angajamente obligatorii. Ați vorbit despre evaluarea, evaluarea impactului, dar dacă nimeni nu evaluează cum se aplică respectiva politică. Nu putem după aceea să avem o reevaluare a impactului corectă. Avem nevoie și de noi mecanisme, într-adevăr, mecanisme care au fost, de exemplu, propuse de anumite state membre, cum ar fi instituirea unui ombudsman în domeniul transparenței financiare, toate aceste evaluări trebuie să fie mult mai bazate pe fapte și unul din felurile în care considerăm că Comisia din Parlamentul European ar putea, această comisie să uh, contribuie, este, de exemplu, să facă uh, audieri împreună cu INTA, cu SEDE, cu Comisia pentru uh, agricultură și așa mai departe. Așadar, uh, haideți să vorbim acum despre abordarea Uniunii în general în Uh, comunicarea sa se spune că Uniunea Europeană ar trebui să lucreze la APCD ca o parte a întregii Uniunii, ca o abordare pentru a crea un cadru um, pentru a mai bine, integra mai bine toate politicile și nu um, să nu aibă neapărat o, um, o agendă de dezvoltare oficială care să fie separată de aceste obiective. Trebuie în același timp să facem eforturi pentru a găsi o politică generală care să se aplice la toate statele uh, dar suntem îngrijorați că atunci, că dacă nu se va întâmpla așa ceva, ne vom concentra doar pe anumite politici și că vom lăsa deoparte altele care sunt la fel de importante. Comisia nu a ales, de exemplu, comerțul ca fiind una dintre prioritățile sale, chiar dacă a spus că se va uita la legătura dintre diferitele subiecte, printre care și comerțul. În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, în întregul comunicat nu se menționează decât câteva dintre aspectele legate de um, proprietatea intelectuală și se știe că China și India au încercat să uh, să um, acuze Uniunea Europeană de politică pe care o aplică în acest domeniu și că în același timp au depășit-o de mult. Nu este neapărat cea mai bună soluție, dar permiteți-mi acum să încercăm să vedem de unde vine abordarea Uniunii Europene. Ea vine de la summitul G8 care a fost uh, de fapt gestionat de către guvernul italian. Este evident că în concluziile GAERC din mai 2009 se vorbește des, în, în documentul sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare în criză despre exact aceste puncte cheie. Comisia a abordat și subiecte noi, cum ar fi uh, folosirea fondurilor non-ODA. Permiteți-mi acum să vă explic foarte pe scurt de ce ne îngrijorează aceste propuneri. În primul rând, noi considerăm că vom trimite mesajele greșite în momentul greșit. Dacă cineva era în sală acum 20 de minute și l-ar fi ascultat pe prietenul nostru de la FAO, știm foarte bine că nu este chiar așa, pentru că și um, FDI-ul și toate instrumentele pe care le are uh, Uh, FAO sunt uh, pe curs de dispariție, sunt în orice caz de diminuare și știm că de fapt numai ODA-ul este o variantă pe care uh, am putea să o aplicăm pentru că este de fapt singura sursă uh, previzibilă de finanțare pe care putem să ne bazăm pentru țările în curs de dezvoltare. Considerăm că toată Uniunea Europeană și abordarea ODA Plus se, depar, se depărtează de o abordare coerentă a politicilor pentru dezvoltare. Uh, în discuțiile pe care le-am avut până acum cu cele 8 state membre cu care ne-am întâlnit, cu Comisia și cu alți actori, de multe ori oamenii au încercat să ne liniștească, să ne spune că noi ne vom respecta angajamentele și vom uh, ajunge la obiectivele pe care ne le-am propus, dar trebuie să fim realiști. Și când cineva îmi spune așa ceva, nu știu cum vi se întâmplă dumneavoastră, dar pentru mine mi se pare că asta este destul de îngrijorător. De asemenea, pentru cei care nu au citit comunicarea Comisiei îndeaproape, așa cum am făcut-o noi, vreau să vă atrag atenția asupra unei propoziții foarte grave care spune vom folosi conceptul ODA Plus pentru a crea discuții despre noua perspectivă financiară, următoarea perspectivă financiară, mai ales în ceea ce privește um, finanțarea, folosirea, cheltuirea fondurilor structurale. Cred că aceasta este o propoziție extrem de îngrijorătoare și în loc să stabilească la sfârșitul, și este o propoziție la sfârșitul capitolului, ca și cum nimic n-ar fi dar ea pune la îndoială întreaga comunicare care ar put, fi putut fi citită într-o lumină pozitivă, dar această propoziție cred că merită mai multă atenție. Considerăm de asemenea că astfel putem discuta și despre politizarea ajutoarelor. În viitoarea arhitectură instituțională pe care nu o cunoaștem încă după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona în decembrie, știm că Uniunea Europeană va avea alte angajamente cărora va trebui să le facă față. În discuția cu statele membre am auzit însă opt definiții diferite al ajutorului Uniunii și a ODA+. Întrebarea este, vrem într-adevăr să deschidem această cutie a Pandorei permițând statelor membre să înceapă să se gândească în mod creativ din punct de vedere al contabilității cum doresc să să își gestioneze și să-și uh, onoreze angajamentele în domeniul ajutorului. Aș vrea să termin spunând că noi înțelegem foarte bine că și contextul politic este foarte dificil. Știm, de exemplu, că săptămâna trecută, când am avut uh, întâlnire cu David O'Sullivan de la Direcția Generală Comerț, i-am spus că nu există angajamente clare în uh, comunicare. Ne-a spus că, într-adevăr, nu sunt menționate toate aspectele. Uh, dar asta nu este neapărat o abordare care ne place, nu. Înțelegem însă că pentru de Direcția Generală de Dezvoltare nu este un proces ușor. Înțelegem de asemenea și că ODA-ul este atacat de multe ori. Dar noi suntem gata să intrăm într-un dialog cu dumneavoastră și să ne angajăm pentru ca susținerea politică pentru dezvoltare să fie menținută. Există această susținere politică și Eurobarometrul European de săptămâna trecută ne-a arătat că europenii sunt în favoarea unui ajutor acordat țărilor în curs de dezvoltare și vrem ca guvernele noastre să înțeleagă că trebuie să-și onoreze angajamentele. Mulțumesc! The floor is for Mr. Mulțumesc, are cuvântul acum doamna de Kaiser, 10 minute. Domnul Kaiser, mă scuzați. Um, În numele organizației mele, aș dori să îi mulțumesc doamnei președinte pentru că ne-a invitat la această reuniune și aș dori să mulțumesc și pentru prezentările anterioare. Pentru am, și eu am pregătit o prezentare lucrez pentru Centrul European pentru uh, dezvoltarea politicilor, managementului politicilor, care a fost creat în 1800, 1986 pentru a îmbunătăți relațiile dintre Uniunea Europeană și țările terțe. Voi vorbi despre cercetările în domeniul CDP și dificultățile cu care ne confruntăm. de asemenea progresele realizate până acum în promovarea CPD. Săptămâna trecută unul dintre colegii mei mi-a oferit o copie a proiectului de concluzii, uh, o copie după raport și după comunicarea comisiei și pe baza aceasta putem avea un schimb de informații. Am avut și câteva idei pre, uh, rezultate din uh, cercetările noastre în privința rolului Parlamentului European în uh, domeniul CPD. De la 1 decembrie vom avea o bază juridică întărită și efectul politicilor uh, privind combaterea sărăciei va fi luat în considerare. Evaluarea efic eficientă, este dificilă, pentru că nu știm dacă ne uităm la paharul pe jumătate mm, plin sau jumătate gol, dar avem angajamente privind eforturi pe, pe baza cărora pot fi exprimate diverse opinii în ceea ce privește rezultatele, uh, succesul rezultatelor noastre. este totuși dificilă, uh, sunt dificile cercetările în, acest, în acest domeniu. Este dificil să spunem ce înseamnă performanțe suficiente, rezultate suficiente. Am verificat mecanismele care au fost uh, implementate de statele membre și de către Parlament și Comisie și de asemenea am făcut o evaluare a efectelor uh, politicilor uh, europene în privința combaterii foametei în țările în curs de dezvoltare? În ultimul studiu am exprimat foarte clar că este dificil să le explicăm celor din uh, țările în curs de dezvoltare despre ce vorbim, de fapt. Pentru că nu își dădeau seama, nu știau că există o bază juridică o, sau dezbate privind politicile la uh, respective la nivelul Uniunii Europene. Este destul de dificil de asemenea să se facă legătura dintre efectele uh, luptei împotriva uh, sărăciei și politicile euro, la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, considerăm că CPD nu trebuie să se împotmolească în birocrație și trebuie să se aplice la, și la uh, nivelul țărilor în curs de dezvoltare, țărilor beneficiare. Putem vorbi despre trei tipuri de mecanisme Putem să ne gândim la mecanisme de coordonare, posibilități precum uh, consultările între servicii în cadrul comisiei. De asemenea, informare uh, în ceea ce privește politicile respective. Considerăm că aceste eforturi ale statelor membre sunt la nivel de experiment atât în ceea ce privește vârsta cât și maturitatea, iar angajamentul politic se putea pune sub semnul întrebării. Uh, știu oare guvernele europene care este nivelul de eforturi necesar pentru promovarea CPD? Avem nevoie de uh, mai multe resurse umane, câte arii de politici trebuie să acoperim și și câte putem acoperi cu resursele umane pe care le avem. Anumite state membre nici măcar nu uh, au politici existente în domeniul CPD. Prin urmare, cum ne asigurăm că uh, există politicile și că eforturile includ mai mulți actori și sunt pe termen lung. Și cum ne asigurăm că politicile nu se schimbă odată cu guvernele? De exemplu, în Germania este uh, trebuie să se vadă dacă vor continua aceleași politici în domeniul uh, CPD sau trebuie să fie renoite. Trebuie să creăm o cultură a coerenței politicilor în favoarea dezvoltării. De asemenea, lipsa uh, sprijinului pentru cercetare în domeniu este o problemă. Domeniul acesta, în domeniul acesta nu s-au făcut cercetări uh, detaliate și trebuie să demonstrăm totuși importanța CPD pentru a putea fi pentru a uh, putea folosi date concrete atunci când vorbim în fața economiștilor și specialiștilor. Prin e clar, prin urmare, că avem nevoie de cercetare foarte serioasă în acest domeniu. Uh, cercetare care trebuie să meargă dincolo de o serie de uh, incidente uh, specifice privind incoerența. Pentru că trebuie să avem o abordare mult mai amplă în ceea ce privește CPD. În uh, proiectul de concluzii ale Consiliului se menționează cinci arii prioritare Salutăm uh, faptul că se dorește o abordare strategică a CPD. Este o îmbunătățire față de uh, raportul din 2007 și în februarie s-a folosit pentru prima oară articolului 12 prin care se și ruga Comisia să explice măsurile politice luate în ultimii 9 ani de la acordul de la Cotonou. S-au făcut progrese și uh, s-a putut uh, uh avea un contact în acest domeniu cu uh, țările beneficiare. În acest moment, Am văzut că acest document este la Coreper, dar apare totuși uh, și pe site-ul web, dar s-ar putea să se aștepte și rezultatele conferinței de la Copenhaga și poate uh, concluziile se vor trage la Paris și nu la Bruxelles. Sigur, conferința de la Copenhaga ar putea avea un impact puternic în ceea ce privește AOD. În trecut, discuțiile uh, precedente uh, se abordau o serie de uh, probleme, acum acestea se concentrează asupra schimbărilor climatice. Uh, Am abordat problema drepturilor de proprietate intelectuală și se acoperă de asemenea evaziunea fiscală și fluxurile ilicite. Este o oportunitate pentru noua uh, viitoarea președinție să mm, uh, discute aceste chestiuni. Co concluziile Consiliului menționează faptul că planul de lucru se va dezvolta, în, va fi creat în 2010 și va ușura uh, eforturile în acest sens și acesta va trebui integrat în dialogul cu țările în curs de dezvoltare. Dar, în același timp, uh, actorii sunt invitați să aplice un plan, un plan care abia anul viitor va fi creat. În acest uh, moment, însă, sunt numai cele cinci arii prioritare care au fost incluse în uh, comunicare. Am uh, să sar peste câteva elemente ca să respect timpul acordat. Față de 2007 am uh, comparat și eforturile făcute de uh, Uh, Comisia DEVE și am văzut un număr de uh, rapoarte care se refereau la CPD. De asemenea, Comisia pentru Mediu face eforturi deosebite în domeniul CPD. În ceea ce privește parlamentele statelor membre, comisiile nu trec dincolo de domeniile uh, pe care le abordează. Aceasta este o problemă. În Parlamentul European au loc acum o serie de experimente, să spunem, uh, de crearea unor comisii orizontale privind uh, schimbările mm, climatice, criza financiară și dacă vedem mandatul mm, Comisiei Parlamentare pentru Dezvoltare, nu există o referire explicită la CPD, dar totuși acest element este văzut ca un factor important în lucrările Comisiei. Prin urmare, este interesant să vedem dacă Uh, comisia dumneavoastră poate fi văzută ca o comisie orizontală, un element ideal ar fi organizarea de audieri comune împreună cu alte comisii parlamentare. Comisia se uh, trebuie să se adapteze și tratatului de la Lisabona. Ar putea să existe acolo câteva idei privind schimbările posibile. Și știm că acest uh, text, acest tratat va fi transformat în, în realitate, pus în practică? O problemă importantă este faptul că responsabilitatea pentru CPD poate fi, ar putea să se împartă între două servicii diferite. Întrebarea este dacă ar put, dacă ar uh, fi posibil un dialog permanent cu uh, Uh, serviciul pentru Relații Externe. Poate și înaltul reprezentant ar putea să uh, vină în fața acestei comisii pentru a discuta aceste chestiuni. Și dacă vedem uh, agenda de până acum în alte comisii vedem că nu apare foarte frecvent problema CPD dar poate acum avem posibilitatea, oportunitatea de a face pași înainte. Vă, mă voi opri aici și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, până doamna președinte. Avem patru solicitări de a lua cuvântul. Începem cu domnul Cașmarec. Cașmarec. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc uh, reprezentantului Comisiei și celor două prezentări de care am beneficiat. Majoritatea preocupărilor care se pot desprinde din cele două prezentări sunt și ale mele. Dați-mi voie să vă fac o sugestie. Comisiile orizontale. Eu cred că noi trebuie să reinventăm roata. Cred că putem avea uh, un raportor privind uh, politica, coerența politicilor și în felul acesta uh, putem uh, implica și problemele legate de drepturile femeilor și copiilor. Încă de la începerea noului mandat, sunt preocupat de lipsa de angajament a statelor în curs de dezvoltare în acest dialog, în această dezbatere. Ei cunosc realitatea coerenței politicilor de dezvoltare în uh, țările lor. Și dacă există state membre care se îndepărtează de angajamentele pe care și le-au luat datorită scăderii uh, venitului pe cap de locuitor, Ă, trebuie să ne gândim totuși că trebuie să ne îndeplinim obligațiile. Există, pe de altă parte, fluxuri de capital care nu finanțează neapărat proiectele necesare. Trebuie să fim foarte limpezi și dați-mi voie să fiu și foarte sincer. Dezbaterea aceasta ă, mi se pare foarte fragilă. Ca să uh, mă exprim foarte diplomatic, această dezbatere care vine de dinspre Comisie și dinspre Consiliu este fragilă. Pentru că intenția poate fi una bună, dar pe de altă parte se intenționează uh, într-un fel să se pună stăpânire pe bugetul pentru dezvoltare. Și poate că înaltul reprezentant pentru probleme de politică externă va fi poate cel care va dori să administreze acest buget. Dar eu niciodată nu voi susține așa ceva, pentru că ar fi străin de ceea ce Uniunea Europeană și-a propus în ce privește eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare există instrumente pentru a influența ceea ce dorim să obținem. Africa nu trebuie să fie dependentă. Noi nu trebuie să încurajăm această dependență. Împărtășesc punctul de vedere al Comisiei și voi insista asupra a două aspecte. Avem nevoie de o coerență a politicilor, dar nu cred că Franța va fi de acord cu radicalizarea politicii în domeniul agriculturii, care ar fi putut să contribuie la îmbunătățirea vieții celor care trăiesc în țările în curs de dezvoltare. Noi în Marea Britanie am încercat să promovăm reforma acolo, dar mi-e teamă că ne lovim de un zid din acest punct de vedere. Iar din partea Comisiei Libe, unde am petrecut 10 ani, poate că unii vor spune că au fost 10 ani irosiți. Am încercat să facem tot felul de demersuri pentru a Ușură viața celor care trăiesc în uh, țările în curs de dezvoltare să aplicăm acordurile cu țările în curs de dezvoltare așa cum dorim, pentru ca foametea, abuzurile în, dreptul, în ce privește drepturile omului, um, tortura și alte aspecte negative să înceteze să mai existe și să nu-i mai determine pe oamenii disperați să dorească să-și părăsească țara de origine pentru a căuta o viață mai bună în altă parte. Aș putea să continui în acest spirit. Am dubii serioase în legătură cu acest CPD plus. Noi toți, evident, avem aceleași obiective, aceleași dorințe, dar eu în acest sens trebuie să punem coerența politicilor um, pentru dezvoltare în folosul oamenilor și nu eventual al unor înalți reprezentanți. Mulțumesc Comisiei și uh, celor care m-au stimulat să iau uh, cuvântul. Va fi cu siguranță o uh, dezbatere înfocată. Mulțumesc foarte mult! Domnul Gărenț, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu este decât începutul demararea unei dezbate privind uh, coerența politicilor pentru dezvoltare și cred că vom avea doi parteneri importanți în această dezbatere. Dar regret că Consiliul este absent. Comisia trebuie să uh, ofere garanții că acest fond european pentru asistență va fi bine administrat și că se va îndrepta spre țările în curs de dezvoltare. Consiliul nu, noi avem și parteneri reprezentanți ai țărilor în curs de dezvoltare și trebuie să rămânem coerenți. principiului nostru care se bazează pe parteneriat și care ne obligă și să ascultăm pe partenerii noștri. Pentru că nu vrem să ne întoarcem la epoca colonială. eu cred că nimeni nu-și dorește o asemenea întoarcere înapoi în timp. Buna guvernanță și coerența politicilor poate fi analizată la diferite niveluri. În discuția aceasta lipsește uh, perspectiva de viitor, nu știm uh, cum va gândi viitorul nostru ministru de politică externă, înaltul reprezentant pentru afaceri externe în acest domeniu. El ar trebui să fie de asemenea un partener de dialog. El va administra, va gira relațiile externe ale Uniunii Europene. Este important ca aspectul militar al politicii europene să țină seama de dezideratele uh, acestei uh, politici pentru dezvoltare. Și cred că uh, interpretarea pe care ne oferiți să fie uh, interpretarea uh, întregii Comisii Europene și să fie și interpretarea înaltului reprezentant, interpretarea Consiliului de Ministri dar mă întreb de ce nu s-a mai organizat uh, o reuniune a ministrilor pentru dezvoltare în ultimii ani? Pentru că primul ministru din țara mea și președintele Parlamentului European, Pat Cox, în, uh, la momentul acela s-au opus unui asemenea Consiliu. Cred că trebuie să existe un uh, spirit unitar în abordarea unei anume politici. Și dacă în ierarhia guvernării europene eh, trebuie să eh, atribuim doar locul de strapontină politicii pentru dezvoltare, s-ar putea să îi conferim politicii eh, pentru dezvoltare un caracter utilitarist. Dacă va avea un caracter utilitarist, nu mai putem vorbi de coerență. Și această politică de ajutor pentru dezvoltare, într-un fel, își va pleca capul uh, față de alte priorități, ca de pildă politica uh, privind schimbările climatice. Dacă noi vom investi luptei împotriva uh, schimbărilor climatice, uh, furnizându-i fonduri uh, care nu vor priva politica pentru dezvoltare. Aș fi de acord. Deci trebuie să fim foarte clari în legătură cu modul în care definim ajutorul oficial pentru dezvoltare. Pentru că eu cred că în momentul în care vom părăsi această sală, deja vom avea percepții diferite în legătură cu ODA+. Ar trebui însă ca toți partenerii noștri în cadrul uh, guvernanței europene să împărtășească aceeași definiție ca noi este vorba aici strict de semantică, ci este vorba de conținutul a ceea ce ne propunem noi să facem prin acest ajutor pentru dezvoltare. Iar în ce privește problematica conflictelor. Conflictele sunt rezultatul unei insuficiente combateri a sărăciei. Noi trebuie să ne centrăm relația noastră vis-a-vis -vis de țările în curs de dezvoltare pe ideea de a combate sărăcia, pe aspecte care sunt legate de comerț de ceea ce, și tot ceea ce se întâmplă în interiorul Uniunii Europene are un impact și asupra acțiunilor externe în ansamblu. În cadrul raportului Responsabilitate pentru a proteja, există o foarte bună analiză a genezei conflictelor. Și uh, este cert că foarte multe din conflictele contemporane sunt generate de sărăcie. Dacă ne dorim o dezbatere clară care să ducă la concluzii clare, insist asupra clarificării termenilor, conceptelor, definițiilor, ce înțelegem prin coerența politicilor pentru dezvoltare. Și ultimă observație. Dacă vom consulta reprezentanții statelor membre, există noile state membre care uh, se orientează uh, mai degrabă privind spre Caucaz și estul Europei. Există de asemenea țări care se orientează în special spre America Latină sau alte țări care promovează politica mediteraneană sau care se concentrează pe ajutorul public pentru dezvoltare în general. Cred și din acest punct de vedere că trebuie să avem o abordare coerentă, o concepție comună, o abordare comună dacă vrem să fim coerenți. Uniunea Europeană în globalitatea sa trebuie să se angajeze și să tragă în aceeași direcție. În clipa de față există o multitudine de percepții și de acțiuni doamna Keller ne-a oferit o primă perspectivă în legătură cu acest această asistență oficială pentru dezvoltare, dar cred că suntem încă la debutul unui proces care necesită uh, definiții pentru ca noi toți să înțelegem prin aceste demersuri același lucru mai ales în favoarea coerenței politicilor. Mulțumesc, domnul Berman. Et je continuerai en français. Mulțumesc și eu voi continua tot în franceză ca și antevorbitorul meu. Sunt un pic uimit în această discuție, pentru că, de fapt, ne batem deja de mai mulți ani pentru o coerență a tuturor politicilor europene, pentru ca ceea ce dăm cu o mână să nu se reia cu mâna cealaltă subvențiile pentru exporturi în agricultură, acordul de pescuit și așa mai departe. Toate au urmat acest principiu. Iar acum constatăm în comunicarea Comisiei că aceasta vizează supunerea noi teme pentru eforturi comune. Eu cred că această tentativă a fost absolut sinceră și în același timp foarte bine venită, foarte potrivită, dar pe de altă parte nu putem să ne mirăm că nu avem încredere în această analiză, chiar dacă ea este pertinentă, bună, corectă. Analiza pe care a făcut-o doamna Francisca Keller este și ea la fel foarte pertinentă. Întrebarea pe care o pune este de ce să reducem de la 12 teme la 5 teme foarte pertinente, mai ales când, în momentul de față, s-au crescut subvențiile la export pentru produsele lactate. Avem un acord de pescuit cu Guinea. Acest acord a fost suspendat, dar nu era un acord coerent. În acordul TRIPS avem, în cadrul negocierilor Uniunii Europene cu America Centrală, o nevoie a Uniunii Europene de a prelungi perioada de protecție a patentelor, a brevetelor, ceea ce va avea efecte și asupra medicinei și asupra accesului la medicină pentru aceste țări. Iată, toate acestea sunt incoerențe inacceptabile cu care ne confruntăm. Și dacă diminuăm vizibilitatea agriculturii în această analiză, pentru că se vorbește de securitate alimentară, da, sigur, suntem de acord cu acest uh, termen, dar există un risc să uităm agricultura în rolul său de um, subiect cheie, așa cum avem și un comisar pentru acest subiect care ne permite să atacăm problemele respective și cum putem să îmbinăm interesul Uniunii Europene cu interesul țărilor în curs de dezvoltare fără a periclita unul dintre ele. Cred că nu o să putem evita un dezechilibru doar prin înființarea unui ombudsman. Ombudsmanul trebuie să fim noi, Parlamentul European. În tratatul de la Lisabona, noi suntem cei cărora le revine prerogativa și obligația de a aplica tratatul. E vorba, deci, de tot tratatul și de obiectivul de coerență pe care îl implică. Noi suntem cei care trebuie să sesizăm Curtea de Justiție și nu altcineva, nu un ombudsman a politic. Aceasta este o acțiune politică. Sunt de aceea ușor uimit de ce se discută aici și mă întreb cum se simte Comisia Europeană în această discuție, pentru că în ciuda tuturor intențiilor bune pe care le regăsim în comunicatul din partea dumneavoastră, văd că vă loviți de oareșcare neîncredere. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Sargantini dorește să ia cuvântul. Thank you, Chair. Um, when, uh... Mulțumesc, doamnă președinte atunci când a apărut uh, pe agenda conceptul de CPD, am fost extraordinar de fericită și m-am gândit că asta ar fi umbrela care ar acoperi toate politicile și de asta sunt în această comisie. Coerență, politici coerente pentru a permite dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare sau care măcar să nu oprească dezvoltarea acestor țări prin politici greșite. Dar văd aici și elemente despre care n-ar trebui să vorbim atunci când discutăm coerența politicilor. Uh, consecințele uh, crizei asupra uh, securității alimentare. De exemplu, sunt elemente pe care putem să le lăsăm la o parte atunci când ne concentrăm asupra coerenței politicilor în favoarea dezvoltării. Antevorbitorii mei aveau dreptate. E o, chesti- e o chestiune de definire corectă. Eu nu văd CPD ca o modalitate de a face asistența oficială pentru dezvoltare mai eficientă. Și nu cred că acest element trebuie lăsat la o parte atunci când creăm serviciu pentru relații externe. Dacă nu e cazul, există două elemente pe care, la care mă gândesc. Pe de o parte, să apreciem eforturile uh, Direcției Generale pentru Dezvoltare și atunci vedem paharul pe jumătate plin. Pe de altă parte, mă întreb dacă Direcția Generală pentru Dezvoltare nu are uh, curajul să facă acest pas în comisie sau în Consiliu, atunci cum ne vom atinge obiectivele? Deci, pe de o parte, deci ar trebui să apreciez eforturile făcute sau să îmi pare rău că nu există destul de, cura, destul de mult curaj. Și mă tem că uh, regretul pentru lipsa de curaj este sentimentul dominant. Îmi pun întrebarea de ce? De ce să nu uh, creăm o definiție a CPD de la care pe baza căreia să pornim o adevărată luptă pentru coerența politicilor. Nu putem să lăsăm la o parte elementele legate de uh, comerț. Comerțul este întotdeauna o modalitate de a crea bani pentru Uh, țările în curs de dezvoltare. De curând, un uh, ambasador al unei țări africane mi-a explicat cum merg negocierile cu Uniunea Europeană și m-am simțit rușinată. Aș dori să ne explice Comisia de ce luăm, uh, alegem calea minimei rezistențe atunci când vine vorba de CPD și dezvoltare. Mulțumesc. Aș dori să întreb pe interpret, să-i rog pe interpret să ne mai acorde 10 minute, pentru că este o chestiune foarte importantă și aș dori ca toți cei prezenți să beneficieze de traducere. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Livin. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, de acord cu doamna Argentini și aș dori să-i mulțumesc și doamnei Keller pentru um, prezentarea sa, pentru raportul său. Sunt foarte îngrijorată de uh, discuția privind AOD și noua definiție a CPD. Ce ar putea să însemne coerența politicilor când vine vorba de aplicarea practică? Ce uh, ce zone putem include în CPD? Comerțul, de exemplu. Aș dori să menționez acordurile de parteneriat privind pescuitul. Ele uh, au fost numite astfel de când a apărut discuția privind CPD și rezultatul este că acum punem deoparte o parte din Uh, fondurile pentru acordurile pentru pescuit pentru a fi folosite, să zicem, 50% din uh, sumele plătite pentru pescuitul în, ap- în ape uh, noi pentru dezvoltarea zonelor de coastă sau dezvoltarea politicilor locale privind pescuitul. În primul rând, Uh, discutăm cu niște națiuni foarte corupte. Și atunci când Comisia a întocmit evaluarea, concluziile au arătat că uh, fondurile nu merg în, către zonele prevăzute în acord. Pe de altă parte, e un fel de o, uh, oarecare prefăcătorie. Uh, există mm, o serie de condiții. Dacă noi vă susținem uh, industria pescuitului, prin urmare asigurăm securitatea alimentară și prin urmare uh, ajutăm uh, populația, pe de altă parte avem uh, nave uh, care pescuiesc intensiv uh, în apele uh, țărilor respective. Aceste lucruri pe mine personal mă supără, mă întristează și ar trebui ca uh, acordurile de ajutor să fie foarte stricte. Să nu uităm că acordurile pentru pescuit sunt acorduri comerciale. Vă mulțumesc. Thank you. La parole la Comisie. Dau cuvântul acum Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe prin a răspunde celor cinci întrebări pe care le-a adresat doamna Keller la începutul acestei reuniuni. Cum au fost alese cele cinci priorități? În ce privește cele cinci mari provocări globale, noi ne referim pe scurt în comunicarea noastră la ele. Am găsit uh, uh, anumite aspecte globale care sunt importante din punct de vedere al dezvoltării și asta în baza rapoartelor pe care le-am primit din partea delegațiilor noastre, documentele strategice pe țări, pentru că avem o secție specifică introdusă cu câțiva ani în urmă în legătură cu uh, statele partenere uh, de asemenea, au avut loc consultări cu anumite țări în curs de dezvoltare, cele două rapoarte ale Uniunii Europene, ale Parlamentului, și, eh, bineînțeles, și eh, cercetările făcute de către ONG-uri care ne informează în legătură cu problematicile cele mai importante în perspectiva dezvoltării. Un al doilea criteriu problematica trebuie să fie prioritară din punct de vedere al agendei Uniunii Europene. Nu vreau să repet ceea ce s-a mai spus aici, dar trebuie să avem și o marșă de manevră pentru a putea acționa proactiv în cadrul acestei agende de coerență a politicilor pentru dezvoltare. Trebuie să găsim tematici care sunt prioritare pentru Uniunea Europeană. Un al treilea criteriu, bineînțeles că trebuie să existe o anumită permanență, o coerență în abordarea uh, diverselor aspecte. În ce privește rapoartele Parlamentului European privind coerența, se referea la anumite subiecte specifice. E vorba de uh, uh, ceea ce Comisia a prezentat în septembrie 2007, acele uh, subiecte specifice erau legate de pescuit, de situația pădurilor și noi ne-am referit la uh, capitolul dedicat mecanismului pentru a implementa uh, politici coerente, inclusiv în domeniul pescuitului. Iar în ce privește screeningul, analiza programului de lucru al Comisiei pentru anul următor, urma să identificăm inițiativele care sunt previzibile pentru a conferi o coerență politicilor noastre pentru dezvoltare, iar în momentul în care acel program de lucru va fi adoptat, noi vom identifica inițiativele care ni se vor părea a fi prioritare, pentru că dacă vom avea 500 de uh, inițiative, nu vom putea să ne risipim forțele în toate direcțiile, ci să preluăm acele inițiative care uh, credem noi că vor avea un impact important asupra uh, țărilor în curs de dezvoltare Vom face, evident, toate analizele tehnice și analizele de impact. fost o întrebare în legătură cu modul în care putem să implicăm pe partenerii noștri în cadrul studiilor de impact. Există o directoare pentru metodologia analiz, o linie directoare pentru uh, aceste studii de impact. Va trebui să cerem ca studiile de impact, să studieze efectele potențiale ale propunerilor politice privind uh, capacitatea țărilor în curs de dezvoltare de a colabora și să uh, revizuim poate și definiția privind categoria țărilor în curs de dezvoltare, pentru că și Brazilia în clipa de față mai este calificată ca fiind țară în curs de dezvoltare și deci probabil că nu mai este cazul. Uh, deci va trebui să uh, ne fixăm asupra unor categorii, nu doar pe criterii geografice și în baza altor criterii. Această linie directoare pentru analiza, pentru studiile de impact, îndeamnă uh, instituțiile europene de a ne implica partenerii pentru programelor pentru dezvoltare mai mult în studiile de impact cum să îmbunătățim progresele în materie coerenței politicilor pentru dezvoltare. Probabil că ați constatat că în raport cu, cu uh, analiza pentru anul 2007, noi încercăm să facem studii de caz pentru a vedea cum la fața locului într-o serie de state africane putem uh, aprecia efectele uh, politicilor europene și altele decât cele sub acest uh, titlu de politici de dezvoltare. Și vom reține concluzii care pot fi utile pentru viitor, pentru a ne îmbunătăți metodologia. Este destul de greu să culegem date în legătură cu acest impact politic, dar este o activitate pe care noi am desfășurat-o și o vom continua, colaborăm și cu OECD-ul, este o sinergie a analizelor pe care le efectuăm. Colaborăm strâns cu ei în acest domeniu a măsura programele în materie de coerență. Raportul este unul din instrumentele care ne permit să stimulăm această dezbatere și sperăm că o va face, dar pentru viitor trebuie să identificăm și indicatorii de progres. Asta dorim să facem printr-o nouă abordare care să ne uh, permită să avem o grilă mai strânsă și care să servească obiectivele pe care ni le propunem în ce privește coerența politicilor pentru dezvoltare. Descrie măsurile politice, examinăm impactul potențial, asta facem oricum aplicând mecanismele existente și ceea ce încercăm să facem este să stabilim obiective de coerență în anumite problematici care sunt bine identificate. În felul acesta sperăm să putem uh, dezvolta și să obținem rezultatele dorite indicatori de progres. În ce privește celelalte intervenții, aș vrea să fac un comentar, două, în legătură cu problema neîncrederii de care a vorbit domnul Berman neîncredere față de propunere. Bineînțeles că trebuie să ținem seama de contextul general în care se desfășoară aceste dezbateri și voi cita două aspecte. Dezbaterile care au loc în cercurile academice, politice, în ce privește uh, finalizarea ajutoarelor și conceptul uh, pe care trebuie să-l aplicăm după ce aceste ajutoare nu vor mai fi acordate. Va trebui să încheiem dezbaterea, dar eu cred că în cadrul dezbaterii va trebui să discutăm și despre Celălalt punct la care aș dori să mă refer este legat de criza economică și financiară și uh, nevoile țărilor în curs de dezvoltare uh, sunt crescute. Politica comercială, bineînțeles că va face parte din agenda de coerență și în toate negocierile care vor avea loc pe teme comerciale, noi vom ține seamă și de aceste politici. Noi nu le abandonăm. Nu înseamnă că abandonăm instrumentele cu care am operat tradițional în acest domeniu. Ultima intervenție privind acordurile pentru pește constat că intervenția Comisiei este foarte lungă și noi nu am epuizat subiectul, așa că vă propun să continuăm această discuție, dar nu mai putem să o facem acum pentru că timpul este înaintat, inclusiv pentru traducători și vă propun ca mâine la reuniunea cu coordonatorii să stabilim o altă reuniune în care să continuăm această dezbatere vă doresc o seară frumoasă și pe mâine va fi o zi importantă și sper să vă revăd pe toți.